Uh, good morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem pentru că aproape că s-a umplut sala. It's high time. Uh, first point, adoption of the Avem în primul rând adoptarea ordinii de zi. S-a distribuit uh, proiectul de ordine de zi pe 4 decembrie. Dacă nu există intervenții pentru modificare, putem să considerăm că ordinea de zi este adoptată. Apoi, la anunțuri, în primul rând, vreau să urez bun venit tuturor la această uh, comisie comună AFCO Jure. Domnul Haureghi este binevenit, dumnealui este vicepreședinte al Comisiei AFCO. Din păcate, doamna Hübner, care este um, președinte, nu poate să fie, nici domnul Corbett, care este coraportor, au avut niște obligații anterioare. Și am avut o declarație înscrisă a domnului Corbett care va fi citită în timpul schimbului de opinii. Putem să trecem apoi la punctul 3. Este vorba de subiectul uh, pregătirii și interpretării uh, acordului interinstituțional cu privire la o mai bună legiferare. Eu sunt raportor la juri și pot să spun următoarele. După cum știți, jurii și AFCO au înființat un grup de lucru. Activitatea acestuia s-a încheiat acum. Iar principalele sale constatări vor uh, reprezenta un punct de plecare pentru noi, cei doi raportori, astfel încât să putem redacta raportul. Pe baza constatărilor grupului de lucru, Aș dori eh, să vă spun că proiectul de raport va include următoarele chestiuni. Avem o listă lungă. În primul rând, obiectivul eh, redac- redactării unei eh, legislații de calitate bună și importanța aderării la principiile cooperării sincere între instituții. Apoi, consolidarea programării uh, multianuale și anuale a Uniunii în conformitate cu articolul 17.1 punctul din tratatul privind Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește declarația comună și contribuția foarte prețioasă din partea comisiilor parlamentare în acest proces. Evaluarea programului de lucru al Comisiei și în vederea principiilor uh, subsidiarității și proporționalității și valoarea adăugată europeană, insistându-se pe o indicare clară a naturii juridice a fiecărei propuneri și pe o programare realistă, pe un calendar realist. Transparența și răspunderea politică în ceea ce privește răspunsurile Comisiei față de cererile Parlamentului de inițiative legislative în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Apoi tratarea evaluărilor de impact, mai ales aspectele legate de valoarea adăugată europeană și testele de, pentru IMM-uri și de competitivitate care ar putea să fie obligatorii în um, evaluările de impact și în um, transparența și independența Consiliului de Examinare pentru Reglementare, apoi uh, apărarea poziției Parlamentului în actele delegate și de punere în aplicare, ținându-se cont de mm, activitatea de pregătire a mm, Comisiei în ceea ce privește transparența. Nevoia de a avea un flux de informații periodic și structurat din partea Comisiei, mai ales în contextul procesului legislativ. Apoi, problema identificării gold plating-ului, adică legiferării de formă. Apoi, aranjamentele practice în ceea ce privește acordurile internaționale și nevoia ca acestea să se conformeze pe deplin cu tratatele, așa cum au fost interpretate de către Curtea de Justiție, având în vedere faptul că există intenția de a se schimba temeiul uh, juridic pentru acordurile internaționale. Acest lucru ar trebui să ducă la un schimb de opinii între cele trei instituții. Apoi tehnica legislativă de reformare și nevoia ca um, prerogativele legiuitorilor, așa cum sunt consacrate în tratat, să fie conservate pe deplin. De asemenea, um, studiul anual al Comisiei privind povara administrativă, acolo unde Comisia a trebuit să aplice date să colecteze date în mod transparent și așa să fie verificabile, uh, mai ales când um, e vorba de nevoile IMM-urilor și să se facă o, o diferențiere între poverile care um, uh, revin statelor uh, membre și de asemenea um, povara așa cum este ea percepută și în ultimul rând rolul Parlamentului European în implementarea noului uh, tratat, uh, noul acord interinstituțional. Mi se pare că aceste chestiuni sunt foarte importante și aștept cu mare interes intervențiile colegilor. Am să o invit pe doamna Delvo să citească declarația domnului Corbett. Vă mulțumesc. Dragi colegi, domnul Corbett vorbește. În primul rând îmi cer scuze pentru că nu pot să fiu prezent la ședința din această dimineață. În al doilea rând, aș dori să le mulțumesc celorlalți eurodeputați și secretariatului pentru activitatea din cadrul grupului de lucru cu privire la interpretarea um, acordului interinstituțional cu privire la mai bună legiferare. Grupul a avut 9 ședințe în total din mai 2016 până în noiembrie 2017. N-am să parcurg diferitele uh, chestiuni pe, pe care a trebuit să le includă proiectul de raport, ci aș vrea să fac o trimitere la rezoluția Parlamentului adoptată cu încheierea acordului interinstituțional. În anumite domenii este prea devreme să avem uh, concluzii definitive cu privire la implementarea acestui acord. De exemplu, negocierile interinstituționale uh, în ceea ce privește criteriile de diferențiere între mm, actele delegate și actele de punere în aplicare încă sunt în curs. Iar um, în ceea ce privește implicarea mai bună a Parlamentului European în discutarea acordurilor internaționale, atunci aici discuțiile sunt încă în curs. Uh, iar uh, studiul uh, privind povara a fost publicat doar de curând. Așa că în activitatea noastră ar trebui să ținem cont de ce s-a făcut și să încurajăm negocieri în continuare și o mai bună implementare a acordului interinstituțional mm, și um, mai ales în locurile unde e loc de mai bine. Activitatea nu vrea să redeschidă discuțiile privind acordul acesta. Mulțumesc în numele domnului Corbett. Mulțumim foarte mult. Domnule Karim. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc. Madi uh, intră foarte bine în pielea lui uh, Richard, dar uh, pot să vă spun că am avut uh, deja um, ocazia să discutăm săptămâna trecută în cadrul comisiei. Vreau să adaug și eu câteva lucruri. La ședința de săptămâna trecută am avut uh, o reuniune um, comună a comisiilor. Uh, și am um, sprijinit scăderea pragului necesar pentru declanșarea evaluărilor de impact la noi în Parlament. Cred că astfel ar fi mai um, accesibil pentru că sunt resurse neutilizate și clar e vorba de un instrument foarte valoros pe care ar trebui să-l folosim mult mai mult și, în plus, sprijin pe deplin faptul că evaluările de impact ar trebui să se desfășoare și pe amendamentele noastre și aș îndemna coraportorii să țină cont de această observație. Îmi dau seama că eurodeputații pot să fie reticenți la ideea unor valori de impact care să se facă pe amendamentele lor, că suntem destul de uh, posesivi cu uh, amendamentele noastre, dar există niște motive foarte clare. Cred că acestea ar ajuta o astfel de evaluare pentru că ne-ar consolida poziția în ceea ce privește negocierile cu Consiliul, pentru că Consiliul încă n-a făcut niciun fel de evaluare de impact, din câte știu eu. E clar că au rămas în urmă în ceea ce privește o legiferare mai bună. Așa că noi, uh, clar că dacă am avea mai multe valori de impact uh, pentru amendamentul noastre, am putea să folosim asta ca un argument pentru a ne susține poziția. Deci nu ar trebui să ne temem de evaluări, să ne evaluăm propriile amendamente. De asemenea, este esențial să se facă evaluări ex post, astfel încât să se identifice problemele și să fie soluționate. Și, și la ședința de săptămâna trecută um, am vorbit despre desfășurarea evaluărilor de impact la finalul tuturor negocierilor, astfel încât să știm exact care este poziția finală și care ar fi impactul. De asemenea, aș vrea să se facă um, evaluări de către unitatea specializată a Parlamentului pe partea de subsidiaritate și proporționalitate, astfel încât să se vadă care propuneri și care amendamente Um, se conformează cu aceste principii. Acest lucru ar putea să fie folosit ulterior în negocieri, de îndată ce propunerile au fost um, modificate suficient încât să asigure conformitatea cu aceste principii. De asemenea, competitivitatea este un alt principiu pe care ar trebui să uh, îl verifice unitatea noastră specializată. Acest lucru îl sprijin și mă bucur în sfârșit că Comisia va face un um, studiu privind reducerea poverii anual și noi ca Parlament trebuie să ne asigurăm că vom avea un rol esențial în edificarea domeniilor principale și a țintelor. Și în sfârșit uh, sprijinim ideile de îmbunătățire a cooperării între instituții și să sporim uh, transparența actelor delegate și de punere în aplicare și uh, o mai bună mm, partajare a informațiilor. Aștept, desigur, cu interes uh, să lucrăm în continuare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Karim. Luăm act de observațiile dumneavoastră. Mai dorește cineva să adauge ceva la punctul uh, acesta? Se pare că nu. Așa că încheiem acest punct. Mulțumesc vicepreședintelui uh, AFCO pentru că a fost cu noi în această dimineață și cum am planificat uh, sesiunea de vot la 9.45, o să luăm o pauză până la 9.45. Ne vedem atunci. Yeah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 So, dear colleagues, can we begin and proceed to the vote? Dragi colegi, haideți să începem. Dragi colegi, haideți să începem cu votul. Before that, may we start by... Dar înainte de asta începem cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Vreau să vă informez că ședința de astăzi, ședința coordonatorilor, se anulează, iar punctul 8 va fi discutat după punctul 4. Există vreo obiecție, vreo propunere? Nu. Atunci se consideră adoptată ordinea de zi. Punctul 2. Anunțurile președintelui. Vreau să vă informez că coordonatorii au uh, convenit să propună norme privind dreptul civil în domeniul roboticii, care să fie luate în discuție în dialogul părților interesate. Și apoi, pe 15 decembrie, o consultare publică cu privire la dreptul administrativ va fi lansată, iar uh, membrii și grupurile politice sunt invitate să distribuie aceste informații mm, printre cetățeni, organizații și părți interesate, iar secretariatul vă stă la dispoziție dacă aveți nevoie de mai multe informații și va trimite un e-mail în uh, ziua lansării către membrii și către grupurile politice cu informații actualizate. Deja am discutat punctul 3, este vorba de ședința comună a celor două comisii, juri și AFCO. Am discutat asta la ora 9, iar acum trecem la punctul 4. Este vorba de sesiunea de vot. În primul rând, avem raportul domnului Anderson. Trebuie să votăm electronic. Deschid votul. One more? Okay. Okay. Yes. Well, anyway, it has been a... Clar se adoptă. Avem 14 voturi pentru și 0 împotrivă. Intervenție fără microfon din sală. Ați votat pentru sau împotrivă? Fără microfon din sală. Deci până la urmă este 15 la 0 chiar mai mult decât uh, scorul de ieri de la meci. Apoi votăm uh, raportul domnei Hautala electronic. Nu. Sorry, my mistake. That's... Mă iertați, spune domnul uh, președinte, după amiază avem punctul acesta. Am încheiat cu votul deocamdată. In camera Ok, ok. So, according to the adopted agenda, we continue. Conform ordinii de zi adoptate, continuăm cu punctul 8. Um, Luarea în discuție a documentului de lucru privind um, imprimarea tridimensională, o provocare în domeniul drepturilor proprietății intelectuale și a răspunderii civile. Dăm cuvântul doamnei Bergeron, care este raportoare. Merci, monsieur le président, mes chers... Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Imprimarea în 3D nu este o chestiune de ieri, de azi în mod experimental a început încă din anii 60 în Statele Unite. S-a dezvoltat în lumea industrială încă din anii 80. Imprimarea în 3D, de fapt, este un termen generic care um, include mai multe tipuri de um, tehnologii, ple- pleci de la un dosar digital și se ajunge la crearea unor obiecte fizice. Inițial era um, menită să creeze prototipul, iar acum um, Um, de fapt, um, uh, piața s-a modificat foarte mult. 80% dintre piese sunt uh, fabricate cu aceleași materiale, plastic, rășină, iar acum se, se folosește și metalul cu, pre- cu precăderea luminului și oțel și uh, din când în când argint. În curând se va folosi și aurul, se vor um, fabrica bijuterii astfel. O mare provocare a acestui sector este crearea unor piese din mai multe materiale, obiecte finite, să spunem jumătate plastic, jumătate metal. V-am adus câteva obiecte fabricate în 3D. Așa este din imprimantă și este incredibil de precis pur și simplu funcționează, substanța iese din uh, imprimantă și poți să pui pe piață. Mie mi se pare absolut extraordinar. Mă bucur că am trăit suficient încât să văd asta. Cât despre tehnologii, uh, acestea au devenit din ce în ce mai accesibile uh, publicului. Sunt tot felul de imprimante care pot fi folosite de către persoane fizice. Dar um, uh, schimbul de um, dosare electronice permite fiecare să, um, uh, să facă imprimări mult mai de calitate decât um, în mod normal, chiar dacă folosești o imprimantă de bază. Mai sunt și așa numitele Fab Lab, um, care favorizează accesul la astfel de tehnologii. Vrem să um, vedem pentru că, cum poate fi folosită această tehnologie pentru că are un impact foarte bun asupra uh, mediului. Um, puteți, de exemplu, să, fol- să folosiți 100 de piese. Practic, costul e foarte scăzut, energie foarte puțină se consumă. Până la urmă, mașina își face treaba singură. Așteptările sunt foarte mari în sectorul medical, unde această tehnologie ar putea să aibă interes. Uh, doamnă, vă rugăm să vorbiți mai uh, rând. Nu pot. En 3D, oui. Donc, de la peau humaine, des organes, et ils ont mis au... S-a pus la punct Uh, de exemplu, se pot face rinichi artificial cu um, material uman care poate fi adaptat la ADN-ul persoanei care are nevoie. Până la urmă, nu va mai fi nevoie de donatori și toate problemele etice care se pun uh, în legătură cu transplantul de organe. De asemenea, sectorul uh, aerospațial um, este unul care consumă foarte multe resurse, dar prin această tehnologie se fac economii de energie foarte mari, iar un uh, avion poate să aibă o, o mie de, imprim, de piese care să fie imprimate. de piese De asemenea, piesa, piesele de mașini, de exemplu, uh, și jucăriile sunt uh, foarte um, bine afectate de această tehnologie, dacă vi se strică ceva, puteți să mergeți pur și simplu la magazin unde nu ați cumpărat, nu mai trebuie să meargă la fabricant, vă face piesa în 24 de ore, pur și simplu, are imprimanta acolo. Imprimantele și scanerele în 3D sunt folosite din ce în ce mai mult pentru reconstituirea unor um, piese care au fost stricate sau, de exemplu, se poate face o reconstituire, de exemplu, în arheologie, se poate reconstitui exact obiectul care a fost um, spart, de exemplu, acele statuile ale lui Buddha care au fost distruse de către ISIS. în uh, industria aceasta sunt totuși și provocări de ordin juridic, uh, sanitar, de securitate, în domeniul medical se pun um, probleme legate de producția de organe sau de orteze uh, și se pun, de exemplu, probleme um, legate de um, accesul la sănătate. De asemenea, chestiunile de securitate sunt foarte importante, mai ales când e vorba de componente pentru uh, automobile, electrocasnice și așa mai departe. Și sigur, nu mai vorbesc de un domeniu anume armele de foc. E cumva de domeniul uh, SF, dar deocamdată încă nu se fac. Imprimantele în 3D riscă să um, ducă și la contrafacere. Aici uh, este problema de fapt, mai ales Uh, de către persoane fizice unde pot să profite de excepția pentru copii private pe care ar putea ulterior să le vândă, să obțină profit. De aceea trebuie să existe o ofertă legală de obiecte 3D pentru ca persoanele care uh, cre- chiar creează aceste obiecte să uh, Uh, poată să beneficieze de acesta și să se poată um, respecta și drepturile de autor. E vorba de o precizie foarte um, mare. Chiar dacă aveți un obiect de artă care este originală din toate punctele de vedere, se poate copia și semnătura și nu se mai poate face nicio diferențiere între original și copie eu am avut un parcurs profesional care îmi permite să-mi dau seama care este impactul. Poate unii nu-și dau seama. Nu e vorba doar de drepturile de autor, ci și uh, pe partea patrimonială. Adică cineva care cumpără uh, un, o statuie uh, originală a lui uh, uh, Dro, sau, mă rog, o statuie a lui Rodin, Um, nu ar putea să-și dea seama, s-ar putea face un obiect care să fie copie identică a unor sculpturi făcute de acești uh, artiști. Deci, până la urmă, um, valoarea obiectelor respectiv ar putea să scadă din cauza acestor um, posibilități. Ce ne interesează aici sunt uh, probleme de ordin juridic. E pentru că noi ne ocupăm de proprietatea intelectuală. Există posibilitatea de personalizare a obiectelor și partea de răspundere civilă în legătură cu lanțul de producție. Adică pentru obiectul acesta, chiar dacă uh, depuneți un brevet, dacă schimbați cea mai mică bucățică uh, din obiectul respectiv, atunci nu va mai fi um, acoperită dreptul de proprietate trebuie să facem o serie de diferențe. De exemplu, utilizarea privată la domiciliu și um, imprimarea în scopuri comerciale, dar și diferențiere între uh, contractele între um, persoane juridice și persoane juridice și fizice. De asemenea, faptul că există o legătură între digital și um, domeniul fizic uh, produce o serie de schimbări în funcționarea lanțului de producție. Pentru că avem deja uh, fișiere um, digitale online unde um, există um, o abordare participativă de tip open source care pot să circule liber. Dacă vă uitați, veți observa că sunt mii de fișiere care se folosesc în fiecare zi și sunt modificate, fără ca cel care a creat autorul fișierului respectiv să-și dea seama. Am avut, um, avem două pregătiri de, două reuniuni de pregătire cu um, raportori din umbră și cu um, reprezentanții comisiei și se pare că există un interes foarte mare pentru acest subiect. Um, în acest moment există o bază de texte juridice care pot să răspundă problemelor legate de drepturi de autor sau de proprietate intelectuală și de răspundere civilă. De exemplu, avem o directivă din 2004, um, apoi una privind um, contrafacerea din 2014, încă alte texte din 1985. Deci avem texte europene care pot uh, să acopere piața 3D-ului, pentru că acoperă majoritatea contractelor și situațiilor juridice. M-am întâlnit cu diferiți actori uh, de pe piața 3D ca să înțeleg tehnicile și problemele și să îmi dau seama care este situația, cu problemele concrete cu care se confruntă um, uh, acești oameni. V-am adus câteva exemple. De exemplu, arcul acesta vine de la un um, cizmar care a cumpărat uh, imprimante 3D. Sunt micuțe, aproape ca unele obișnuite, ca să facă um, acest tip de um, arcuri. Nu costă mai nimic, uh, cam uh, 10 cenți. De exemplu, domnul acesta a folosit uh, astfel de obiecte ca, pentru că îi se rupsese o bucățică din duș. S-a dus la fabricant, i-a spus că îi cer 80 de euro și a dus la domnul acesta și a spus, bine, vă fac același lucru, costă un euro. Doamna a fost foarte încântată, bineînțeles. Până la urmă este vorba de o, o bucățică în care fixează o, o ușă de um, o ușă de sticlă, dar până la urmă nu s-a făcut niciun fel de test cu privire la rezistența respectivă. Până la urmă ne dăm să, dacă se întâmplă vreun accident cu ușa respectivă, nu știm cine e de vină. Domnul care a scanat piesa și a refăcut-o um, în imprimanta sa um, sau doamna respectivă care um, s-a gândit că domnul nu o să se... că nu e vinovat până la urmă, nu poate să se plângă dacă și-a spartea capul. Până la urmă, e vorba de posibilități pe care deocamdată în dreptul francez nu există posibilități de soluționare, deci sunt astfel de probleme de ordin practic. Il y a des Fab Labs. Je suis allée... Euh, Vă vorbeam mai devreme despre Fab Laburi. Am profitat de ocazia călătoriei la San Francisco pentru a vizita anexa unei, uh, unui atelier francez care inițial fabrica piese de dimensiuni reduse, nu arcuri de saltea, ci insigne și mici obiecte de decorațiune, cum ar fi vaze sau alte astfel de lucruri. S-au orientat apoi către uh, producția de piese de schimb. Piese de schimb uh, pentru drone cu precădere. E vorba de piese foarte mici, nici nu știu unde sunt montate pe drone, habar n-am, dar fabricanții de drone au nevoie de o mie de piese și nu de 100 de mii. Pentru care Fab Lab uh, produce în fiecare lună cele 1000 de piese necesare și funcționează două întreprinderi astfel. Acest atelier Sculteo face fel și fel de minunății. Puteți să vă uitați pe internet. Sediul este la Viljuif. Este o întreprindere foarte inovatoare. Am vorbit cu acești întreprinzători și am întrebat dacă întâmpină și probleme juridice. Mi-au spus că nu. Pentru că ă, relațiile se desfășoară doar între profesioniștii din domeniu. Așadar, răspunderea uh, civilă îi acoperă pe toți. În ceea ce privește asigurările și răspunderea, Acestea intervin în momentul în care aceste piese sunt vândute către persoane private sau către stat. Sunt uh, ferm convinsă că suntem în pragul unei uh, uriașe dezvoltări industriale. Sper că o să trăiesc să văd acest lucru. Eu cred că peste 20 de ani uzinele, așa cum le știm noi astăzi, nu o să mai existe vor fi pur și simplu niște uriașe hangare pline de imprimante 3D. Mă rog, or să apară fel și fel de probleme de contrafacere, răspundere civilă pentru producere defectuoasă. v-am spus, până la urmă problemele sunt rezolvate de la caz la caz și prin uh, contracte dintre producător și consumator. Fiecare își asumă răspunderea în cazul unui produs defectuos. Directivele despre care am vorbit mai devreme, care sunt generale și orizontale, nu vor putea fi eficace decât atunci când vor fi aplicate în mod specific obiectelor 3D. Cred că trebuie să începem să ne gândim încă de astăzi, să nu așteptăm să apară problemele pentru a le rezolva, să ne gândim uh, în avans. Practic, uh, e același domeniu de reflexie ca și robotica. Trebuie să mm, reexaminăm toate textele, date fiind aceste evoluții tehnologice. Eu vreau să vă arăt fel și fel de exemple, pentru că am un uh, proiect fantastic, mm, dus de un om fantastic, la facultatea din Nantes. Acolo e un director de studii, domnul Fiure, care locuiește într-o locuință socială, e tehnician la bază, apoi a devenit uh, inginer și tocmai că s-a interesat locuințelor sociale. Și așa a venit ideea construirii de case sociale în 3D. A construit o casă la Nant, pe care am văzut-o cu ochii mei și care va fi inaugurată în luna martie. Această casă are mai multe calități. E construită fără să se bazeze pe suferința oamenilor. Nu e nevoie de schele, muncitorii nu trebuie să care găleți de ciment, totul e construit în 3D. acesta este cofrajul între, construit în 3D. Deci între două cofraje se toarnă betonul. Când s-au construit uh, zidurile, se dau jos uh, părțile de plastic, care până la urmă fac și o izolație mm, externă și internă. Um, uh, este, e o casă și foarte frumoasă și ecologică. A fost, casa a fost uh, construită între copaci care fac parte din patrimoniul orașului Nantes fără să mm, doboare niciun copac. Casa este în formă de Y, foarte frumoasă. Uh, am întrebat dacă din cauza aceasta vor rămâne oameni fără locuri de muncă. Nu, nu este adevărat, pentru că de electricieni, de oameni care să amplaseze ferestrele și așa mai departe, tot va fi nevoie. Dar uh, să nu uităm cât de periculoase sunt uh, schelele, cât de mm, grea este munca mm, turnării de betoane. Mm, am spus că nu se cunosc încă problemele pe care le va propune aceste, această tehnologie. În Europa mai mult de 500 de milioane de persoane vulnerabile trăiesc și uh, nu dispun de suficiente locuințe. Contenciosul în ceea ce privește 3D deocamdată nu este, nu are o foarte mare amploare, dar cred că o să vină. Orice om politic care vrea să uh, legifereze trebuie să privească spre viitor și să prevadă atât în ceea ce privește roboții, cât și în ceea ce privește imprimantele 3D. Mulțumesc pentru atenție, dragi colegi. Mersi beaucoup, stimată doamnă. Doamna Delvo a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi înainte de toate să îi mulțumesc lui Joel Bergeron pentru un raport atât de bun și pentru prezentarea sa uh, foarte grăitoare. Și uh, salut angajamentul uh, său în domeniul imprimării 3D. Da, problemele sunt foarte asemănătoare cu cele din domeniul roboticii. E vorba despre inovare până la urmă care ne uh, pune în fața unor noi provocări. Înțelegem oarecum care este situația cercetării în domeniul și cam ce perspective deschide această inovare. Sunt uh, aproape întru totul de acord cu Joel. Cred că vor apărea într-adevăr probleme de natură etică, probleme în domeniul securității, în ceea ce privește fabricarea de arme de foc, recunosc că sunt mai puțin optimistă decât doamna Bergeron. Eu cred că dacă vor putea fi replicate organe umane, cu foarte mare ușurință vor putea fi reproduse și arme de foc. Deci, într-adevăr, cred că societatea noastră se va confrunta cu provocări mari. Și în ceea ce privește economiile de energie, recunosc că la fel sunt mai puțin optimistă decât doamna Bergeron. Cred că toate calculatoarele, algoritmii folosiți mm, consumă foarte multă energie electrică. Va trebui să mm, avem suficientă energie pentru ca aceste promisiuni să se concretizeze cred că trebuie să ne concentrăm pe chestiunile de uh, proprietate intelectuală și de răspundere care țin de um, competența comisiei noastre, dar și de chestiunile legate de etică. De ase- comisia noastră este competentă și în ceea ce privește eticile noilor tehnologii. Iată cele trei domenii pe care cred eu că trebuie să le urmărim. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, sunt de acord da, cred că trebuie să se facă o diferență între uh, utilizarea privată și cea comercială. De asemenea, și statutul platformelor de schimb uh, pentru uh, fișierele 3D va trebui privită mai de aproape, trasabilitatea, de asemenea și, evident, remunerarea echitabilă. În ceea ce privește răspunderea, m-am întrebat de ce oare ar trebui să ne gândim la aceste aspecte, pentru că până la urmă e vorba de un lanț de producție, căruia ar trebui să se aplice aceleași principii deja existente. Dar recunosc că nu mă gândisem la problema pieselor de schimb. Pentru că dacă acestea sunt uh, prost fabricate, ar putea um, provoca pagube și daune da, într-adevăr, cred că și această chestiune a răspunderii trebuie luată foarte serios în calcul, și anume mai ales prin prisma uh, protejării victimelor. Toate aceste piste de reflexie merită întreaga noastră atenție și o încurajez din tot sufletul pe Joel să continue cu talentul și încăpățânarea care îi sunt proprii și o voi asista și eu. Mulțumesc. Domnul Foss. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eigentlich... Vă mulțumesc. Am două observații. Una în numele meu personal și una în numele lui Luis Grandes. Voi începe cu propria mea observație și anume țin să vă mulțumesc înainte de toate pentru contribuția dumneavoastră. Cred că este o idee excelentă să discutăm despre aceste chestiuni și să o facem într-un uh, fel atât de viu până la urmă. Pe de altă parte, cred că este puțin cam târziu ca legiuitorii să-și uh, aplece atenția în această direcție. Uh, am ascultat cu foarte mare atenție prezentarea, sunt în foarte mare parte de acord cu doamna Bergeron. În ceea ce privește armele de foc, mm, e foarte interesant uh, ce ați spus, dar nu cred că lucrurile se opresc aici. Eu cred că și alimente pot fi imprimante în 3D. Deci există o serie de alte aspecte ce trebuie luate în seamă. În ceea ce privește criminalitatea, nu cred că doar um, că se pune doar problema pieselor de schimb pentru aceste arme, pentru că armele pot fi imprimate ele însele, lucru care duce la noi și noi probleme. Să spunem că uh, vecinul meu vrea să-și uh, imprime fel și fel de arme, păi o poate face și asta cu siguranță nu face ca lumea să devină una mai sigură. Apoi, problema drogurilor. Iată, fel și fel de noi uh, drumuri care se deschid uh, activității uh, infracționale. S-a vorbit despre organe mai devreme. Poate în titlu nu apare acest lucru, însă mă întreb dacă n-ar fi posibil să fie imprimate și arme biologice și chimice. Eu cred că această chestiune a controlului este extrem de importantă în ceea ce privește digitalul. Eu nu am soluții gata făcute pe care să le propun, dar în mod cert trebuie să găsim răspunsuri astfel încât acest aspect al digitalului să fie acoperit. Armele nucleare sunt controlate la nivel de stat, dar în cazul de față nu există un astfel de control. Eu cred că este așadar esențial controlul. E vorba aici despre o tehnologie care va schimba totul de la A la Z. Cred că ar trebui să încercăm să schimbăm oarecum modul în care gândim lucrurile, pentru că, într-adevăr, lumea evoluează, totul evoluează în jurul nostru. În ceea ce privește contribuția lui Luis de Grandes, el m-a rug- care m-a rugat să-l reprezint astăzi. Documentul de lucru al lui Bergeron trebuie salutat. Este un diagnostic foarte bine făcut asupra problemelor pe care o pune, le pune tehnologia 3D. Cu siguranță, tehnologia 3D um, are nevoie de un raport mai amănunțit, tocmai datorită numeroaselor aspecte pe care le um, presupune imprimarea 3D. E, poate fi vorba despre chestiuni de natură juridică, etică, de sănătate și de securitate. Apoi și chestiunile legate de proprietatea intelectuală și răspundere uh, care sunt de resortul comisiei noastre. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, dată fiind posibilitatea um, personalizării unui, obje, unui obiect, imprimarea 3D poate fi considerată drept o operă și să fie um, protejată ca atare. Dar cred că pe termen uh, scurt și mediu trebuie să implicăm intermediari din domeniul uh, proprietății intelectuale. E vorba și despre platformele care beneficiază de statutul de hosting, de gazdă și uh, care trebuie să aibă răspundere chiar dacă aceasta este oarecum limitată. Există o serie de aspecte ce trebuie clarificate. În ceea ce privește răspunderea civilă, dată fiind uh, modul de operare al lanțului de producție, Comisia trebuie să revizuiască directiva actuală pentru a vedea dacă aceasta se ridică la nivelul uh, nevoilor actuale, mai ales în ceea ce privește daunele și pagubele produse, ce pot fi produse de, uh, de imprimarea 3D persoana răspunzătoare nu poate fi foarte ușor um, um, găsită. Pro, dacă e vorba despre producător, e vorba despre proiectantul uh, mm, fișierului, președintele roagă oratorul să vorbească mai lent. Acest uh, obiect a fost uh, proiectat digital, deci poate fi modificat și replicat la infinit. Faptul că această nouă tehnologie combină uh, chestiuni digitale și fizice, tangibile, schimbă întru totul modul de operare al lanțului de producție. Disponibilitatea online a fișierelor mai ales uh, dat fiind aspectul open source, uh, deschide noi și noi domenii. Anticiparea problemelor care au de-a face cu răspunderea în caz de accidente sau încălcările drepturilor de proprietate intelectuală cer um, adoptarea de legislație nouă la nivel european care să țină pasul cu aceste noi tehnologii. Răspunsul legiuitorului trebuie să evite suprapunerea regulilor și să ia în calcul proiectele uh, care se află deja în curs. Inovarea trebuie să fie însoțită de lege, fără ca aceasta să fie un obstacol sau vreo constrângere. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul, domnul Marin Lepintu. Mulțumesc. Uh, sunt uh, absolut fascinat de aceste inovații și mă fascinează ideea că progresul științific și tehnologic oferă atâtea posibilități și vreau să încep uh, cu um, ce a spus la sfârșit uh, colegul lui Segrades Pascual și colegul Fose, și anume că dreptul, legea, nu trebuie să fie un obstacol în caza progresului științific. Trebuie să se creeze logi, legi pardon, uh, și mecanisme normative care uh, să înlesnească folosirea uh, acestor descoperiri și inovații, nu să creeze panică și teamă eu sunt foarte optimist. Vreau să vă spun că nu ni se pun probleme noi în ceea ce privește aspectul juridic care, cu care să nu ne mai fi întâlnit deja de-a lungul progresului științific și tehnologic. Dreptul este mai încet, prin definiție, și este în urma descoperirilor științifice și în urma criminalității, fiindcă criminalii sunt mai creativi decât juriștii în general, iar juriștii găsesc soluții juridice uh, Uh, pentru crime și delicte după ce, mult timp după acestea au avut loc. Asta se întâmplă în multe sectoare și în economie și chiar în domeniul științific. Ce vreau să spun eu este că avem foarte multe aspecte pozitive aici, practice pentru cetățeni. Uh, să vă povestesc uh, ceva ce mi s-a întâmplat mie cu un far Uh, um, la, la mașină. Um, îmi lipsa o piesă anume Uh, un șurub și a trebuit să cumpăr un uh, far nou pentru că uh, lipsa această piesă. Vreau să vă zic că unii producători, unele companii fac abuz de poziție dominantă. M-au obligat să-mi schimb farul 200 și ceva de euro când ce îmi lipsea se stricase o piesă mică, un șurubel care costa un euro, 2 euro. Deci, dacă eu aș putea să printez acasă această piesă, ar fi extraordinar și s-ar combate și aceste abuzuri. E limpede că cu astfel de instrumente eu uh, uh, aș putea și să imprim arme de foc, dar acum pot să cumpăr fără probleme arme de foc. Uh, fiindcă sunt la vânzare tot soiul de uh, arme de foc, deci um, um, aproape că poți să le cumperi la supermarket uh, armele în ziua de azi. Deci uh, Educația civică joacă un rol important aici. Educația tinerilor. E important ca tinerii să aibă locuri de muncă, să se creeze condițiile sociale pentru ca persoanele să uh, contribuie la dezvoltarea socială lucrând, nu alegând uh, calea delinvenței. În ceea ce privește opere de artă, da, mă rog, uh, să zicem că eu am o mică statuie de, mă rog, Napoleon, Beethoven, după aceea se pot copia încă sute de statuete, dar una este cea făcută de autor. Acum nu știu dacă o să existe imprimante pentru a, care folosesc materiale cum ar fi granit, bazalt, marmură și așa mai departe, materiale folosite pentru opere de artă. Deci haideți să fim optimiști, dragi colegi, să sprijinim această inițiativă, să o dezvoltăm și în același timp să creăm mecanisme pentru ca uh, societatea să nu uh, fie încurajată să folosească în mod abuziv aceste descoperiri și aceste noutăți tehnologice. Iar asta se face prin uh, educație, prin formare, prin oferirea locuri de muncă tinerilor. Mulțumesc! Thank you, uh, Mulțumesc, domnul Cavada are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi înainte de toate să îi mulțumesc foarte călduros colegei noastre, doamna Bergeron, pentru entuziasmul și uh, jovialitatea aproape tinerească cu care s-a aruncat în această problemă. Este înviorător, aș spune, să văd uh, o astfel de abordare și în raport și în general în atitudinea dumneavoastră. Sunt uh, de acord cu domnul Marino Pinto și cu Antonio. De fapt, nu cred că problemele acestea sunt foarte noi. La același raport uh, a fost și între aspectul legislativ care trebuie să încadreze fel și fel de invenții de când s-a inventat uh, curentul electric până acum, ne-am tot confruntat cu astfel de cazuri. Mm, toate chestiunile pe care le pune digitalul, uh, inteligența artificială și imprimarea 3D, uh, până la urmă, practic e vorba despre o înlănțuire digital, inteligența artificială, imprimare 3D, într-adevăr trebuie să ne uh, facă să avem o atitudine legată de bun simț. În privința roboticii nu am fost cu toții de acord. În uh, raportul uh, doamnei Delvo, și anume dacă trebuie acordată personalitate juridică roboților sau nu, nu am căzut de acord. Și apoi, cine era răspunzător în cazul în care apăreau uh, probleme, accidente, dificultăți pentru oameni. Eu am impresia că din punct de vedere etic deja există metodele care decurg din uh, digital și artificial, inteligența artificială și roboți. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, în schimb, uh, organismele Uniunii organisme de certificare, de autentificare și de control și de luptă împotriva fraudei, uh, München și Alicante, ei bine, aceste entități europene vor trebui să-și aducă contribuția și să vină cu material juridic pe baza căruia noi să putem legifera. Apoi, chestiunile de natură uh, legate de răspundere. Eu cred că facem uh, pași mici și cu grijă, dar ideea este de a apăra inteligența, răspunderea și proprietatea. Da, probabil vom ajunge la un uh, nou text care să vizeze aceste puncte, dar într-adevăr suntem la început de drum ar mai fi un aspect dincolo de chestiunile etică, etice, răspundere intelectuală și ă, proprietatea intelectuală și răspundere. Mă refer la marile obiecte produse astăzi, cum sunt casele despre care vorbea doamna Berjoro mai devreme. Acestea ar putea duce la prăbușirea prețurilor. Eu cred că este un subiect întru totul pasionant, dar suntem la început de drum, dar o sprijin pe colega noastră din tot sufletul. Și încă o dată vă mulțumesc pentru abordarea foarte jovială pe care o aveți. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Comisia, doriți să luați cuvântul? A, nu, domnul Anderson întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Imprimarea 3D este o tehnologie cu niște promisiuni uriașe, practic. S-au spus multe până acum, dar trebuie să subliniez faptul că există și beneficii de mediu uh, potențiale ale acestei tehnologii. Producerea, producția ar putea să fie mult mai eficientă din punct de vedere a utilizării resurselor. Nu întotdeauna, dar în unele cazuri da. Apoi, mai este și posibilitatea de a produce piese de schimb, pentru repararea uh, anumitor produse. Deci îți poți repara singur acasă obiectul sau poți merge la un mic atelier de reparație care folosește tehnologia 3D. Așadar, nu va mai trebui uh, să fie mă, produse obiectele respective de la zero. Se va da așadar întâietate reparațiilor. Apoi, ă, posibilitatea de a reduce costurile de transport și emisiile de dioxid de carbon pentru transporturile pe distanță lungă trebuie luate în seamă. Eu cred că multe IMM-uri <clears throat> ar putea intra în afacerile legate de reparații și să nu mai uh, trebuiască să păstreze în inventar o sumedenie de piese de schimb. Deci, efectele pozitive pot fi foarte numeroase, dar, pe de altă parte, chestiunile legate de răspundere și de securitate nu trebuie pierdute din vedere. S-a vorbit despre uh, folosirea armelor produse prin imprimarea 3D. Eu nu aș recomanda nimănui să folosească vreo armă Uh, imprimată în 3D conform tehnologiilor actuale. Ar fi cel puțin periculos. Dar totuși sunt un optimist în ceea ce privește promisiunile tehnologiei. Eu cred că lucrurile se îmbunătățesc, câteodată foarte rapid, și s-ar putea întâmpla ca armele de mâine imprimate în 3D să fie foarte Uh, să fie ușor de folosit și să nu mai fie atât de periculoase pentru cel care le mânuiește. Deci trebuie să avem grijă, într-adevăr, să vedem ce se întâmplă, nu doar ce se întâmplă astăzi, ci și ce se va întâmpla, putea întâmpla mâine. Răspunderea va putea fi un uh, subiect spinos de asemenea. Dar cred că trebuie să avem o abordare prietenoasă vis-a-vis -vis de inovarea din acest domeniu, pentru că uh, se pot întâmpla fel și fel de lucruri bune. Să avem grijă ca regulile pe care le instituim să nu îngrădească inovarea. Drepturile de proprietate intelectuală, spre exemplu. Există deja legislație în domeniu, o știm cu toții pe de rost. Există deja imprimantele 3D, care devin din ce în ce mai bune. De altfel, eu am o operă de artă imprimată de artistul însuși o am în uh, sufrageria mea, este o operă superbă. Banii care se fac uh, sunt foarte frumoși. Legislația uh, noastră acoperă deja aceste cazuri. Trebuie să nu introducem reguli noi care să îngrădească inovarea și care să ne facă să nu mai putem profita într-o totul de um, avantajele imprimării 3D. Mai sunt uh, câteva elemente ce ar merita spuse, însă eu cred că mm, propunerea nu intră în foarte mare amănunte. Impunerea une, unor, tax, unor taxe pentru uh, uh, imprimarea 3D, în, pentru a acoperi pierderile de proprietate intelectuală. Uh, eu aș avea foarte mare gri grijă cu uh, taxarea imprimărilor 3D. Uh, Există fel și fel de taxe pentru cei care au calculatoare uh, Gândiți-vă la exemplul unui telefon mobil. E, mu- un, e mult mai scump un astfel de telefon pentru că în unele țări, cum ar fi Suedia, se crede că uh, telefoanele mobile sunt folosite mai ales pentru stocarea de muzică. Eu cred că aceste lucruri se vor rezolva în timp, dar să avem mare grijă să nu introducem propuneri care ar uh, constitui piedici în calea inovării. S-a vorbit și despre faptul că ar exista limitări de natură juridică uh, în ceea ce privește îngrădirea reproducerilor, dar aș vrea să am mai multe elemente pe această propunere, dar cred că e o cutie a Pandorei. Dacă se încearcă limitarea cărților din biblioteca mea, spre exemplu, eu unul, uh, evident, n-aș prea fi de acord. Cred că această propunere ar putea veni cu fel și fel de, pro, de pro, probleme, dar eu cred că în, uh, printre ideile raportoarei, unele dintre ele sunt foarte bune. Există deja problemele despre care spunea domnul Fost, și anume că această tehnologie poate fi folosită pentru în sprijinul infractorilor. Aș mai avea încă două lucruri de spus imprimarea 3D este un instrument uh, foarte bun pentru uh, crearea de opere de artă și pentru proiectare și nu trebuie nici acestea îngrădite. În fine, în ceea ce privește fișierele open source, în imprimarea 3D, acestea creează un cadru comun, un bun comun ce poate fi folosit de toată lumea, pe care, care ar trebui să se sprijine de întregul nostru sprijin. Trebuie, într-adevăr, ca o astfel de biblioteci, să spun așa, de fișiere open source să fie cât mai disponibile și noi să sprijinim acest lucru. Pentru că sunt în uh, ajutorul tuturor, al întregii societăți și al uh, imprimării 3D. Vă mulțumesc! Vedea? Mulțumesc, doamna Reda. Mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor. Imprimarea 3D Nuklearwaffen und so weiter. În primul rând, trebuie să vedem modul în care pot fi tratate problemele menționate mai devreme, de exemplu, armele sau drogurile care ar putea să fie produse. De exemplu, doar pastile ar putea să fie produse dacă ai uh, droguri în formă de uh, praf. Dacă vrei să produci o armă, numai dacă ai materia primă poți să faci asta. Iar persoanele private care au uh, imprimată acasă folosesc o materie primă plastic, nu se pot uh, Uh, imprima arme din plastic. Există imprimante care folosesc materie primă metalul, dar uh, sunt mai rare și chiar și atunci ai nevoie de muniție. Nu poți să imprimi muniție. Dacă ai ceva, dacă n-ai ceva uh, sub formă de pudră, nu poți să faci nimic cu imprimantele 3D. Deci a trebuit să uh, capeți uh, amuni, muniție, pardon, uh, sub formă de pudră. Același lucru și cu armele nucleare. Numai dacă ai putea să cumperi plutoniu pe Amazon ar fi asta o problemă. A Imprimantele 3D nu sunt o, cine știe ce mașinărie Star Trek care poate să-ți creeze din nimic orice îți dorești deci uh, această îngrijorare în ceea ce privește armele ar, trebui, ar putea să fie um, lăsată deoparte și mai bine să ne imprimăm o ceașcă de ceai, să ne mai relaxăm. Comisia dorește să spună ceva? Mulțumesc! Uh, reprezint uh, DigiJust, unitatea drept contractual. În primul rând vreau să mulțumesc, parla, să mulțumim Parlamentului European pentru că se apleacă asupra acestui subiect și pentru activitatea sa extrem de uh, utilă pe care am apreciat-o și urmărit-o de aproape. Noi suntem gata să colaborăm cu Parlamentul European în ceea ce privește evoluțiile viitoare. Ne interesează acest subiect, mai ales dat fiind propunerea Comisiei de directivă privind anumite aspecte cu privire la contact, contractele pentru oferirea de conținut digital. Lucrurile merg într-o direcție bună, iar Comisia în această propunere face referire la imprimantele 3D. În uh, considerentul 16 se spune că uh, această directivă ar trebui să uh, se refere și uh, la imprima, imprim, imprimantele 3D, dar, dar nu se reglementează produsele, pro, produsele imprimate 3D sau uh, daunele aferente. Trebuie să se analizeze chestiunile care sunt care nu sunt acoperite de această directivă sau chestiunile legate de responsabilitate ce nu, sunt, ce nu se regăsesc în legislația actuală. Iată de ce așteptăm o colaborare fructuoasă cu Parlamentul, Eu- Parlamentul European pentru a putea să găsim cea mai bună soluție pentru aceste chestiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc. Sunt uh, uh, și eu reprezentanta Comisiei Europene, DG Grow. Sunt uh, director adjunct uh, al uh, directoratului care se ocupă de directiva privind răspunderea pentru produse cu defecțiuni, acest, iar acest subiect include și imprimantele 3D. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru că se apleacă asupra acestui subiect acesta este unul dintre produsele pe care le analizăm și noi într-un studiu ce va fi publicat uh, în curând și care face parte din evaluarea directivei privind uh, responsabilitatea pentru produse defectuoase. Iar în acest cadru încercăm să ne asigurăm că abordarea pentru aceste produse, mai ales produse noi care ridică noi probleme, încercăm să ne asigurăm că există un echilibru între drepturile consumatorilor și inovare, încercând să apărăm ambele părți. Noi încercăm să în, în, încercăm să vă oferim rezultatul acestor, acestor studii și directiva în 2018 uh, și bineînțeles vă vom ține la curent. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat deci cu acest punct. Dacă nu cumva, doamna Berja, mai dorește să spune ceva? Nu, nu mai am nimic de adăugat. Uh, mă bucur foarte mult că pe colegii mei interesează acest subiect și au o atitudine pozitivă. Sunt de acord cu Julia și anume că nu putem să imprimăm uh, arme. Dar, mă rog, poți să faci arme acasă. Soțul meu la 12 ani făcea arme, făcea, mă rog, mici uh, rachete cu un tub, mă rog. Um, dar nu aceste Eh, imprimante vom reuși să facem astfel de arme și la fel, colega mea are dreptate în ceea ce privește armele nucleare. Eh, iau aminte de ce spune domnul de Grandes, trebuie ca, bineînțeles, legislația să nu pună bețe în roate, ci să însoțească acest progres eh, extraordinar pe care îl reprezintă imprimantele 3D și acum ceea ce a spus Madri, da, se consumă energie, electricitate, dar dat fiind că numărul de piese este limitat și se, se fac aceste piese la cerere, până la urmă se economisește energie. Iată, mă opresc aici cu ce aveam de spus și vă mulțumesc pentru interes. Mulțumesc. Ce mai departe, la următorul punct de pe ordinea de zi, este vorba de prezentarea unui studiu privind plus valarea europeană a evaluări, evaluării plus valorii a statutului pentru întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate. Și vreau să dau cuvântul doamnei Elodie Tirion de la EPRS, uh, autoarea acestei studiu, timp de 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ne-ați dat prilejul de a vă prezenta rezultatele acestui studiu EPRS Comisia Jurii a cerut uh, serviciilor parlamentare să elaboreze această evaluare pentru a sprijini inițiativa sa în ceea ce privește un statut pentru întreprinderile sociale și pe bază de solidaritate. Studiul a fost derulat la nivel intern și oferă o evaluare a avantajelor uh, acțiunii legislative la nivel european în ceea ce privește aceste întreprinderi sociale. Se identifică principalele provocări din cadrele naționale și europene și se spune că acțiunea la nivel european ar genera plus valoare economică și socială. Mai mult, se subliniază și măsurile uh, legislative ce ar putea fi luate și care ar aduce plus valoare printr-o abordare coordonată în acest domeniu. În primul rând, este important să se sublinieze faptul că aceste întreprinderi nu sunt toți operatorii, bineînțeles, din sectorul economic. Și pentru a înțelege rolul și locul lor în economia europeană, trebuie să se definească foarte clar aceste întreprinderi sociale, însă nu există o definiție comună la nivel internațional, dar în Uniunea Europeană există o convergență către o definiție pe baza nouă criterii grupate în trei um, blocuri. În ceea ce privește dimensiunea economică, e nevoie să existe o activitate continuă de producere de bunuri și servicii, un nivel de risc economic și uh, un nivel minim de muncă plătită. Iar în ceea ce privește caracteristicile sociale, E nevoie de un scop uh, în slujba comunității, o inițiativă lansată de un grup de cetățeni sau de organizația societății civile și o distribuție a profitului limitată. Iar al treilea rând, uh, dimensiunea guvernanței, uh, aici elementele sunt autonomie, putere decizionară nu pe proprietate de capital și natura participativă. Aceste întreprinderi derulează activități în mai multe sectoare, cum ar fi integrarea socială a unor categorii de persoane, servicii sociale, mediul conjurător, educație, cultură, turism și activități sportive. Și își aduc o contribuție semnificativă la economia europeană, cu un număr din ce în ce mai mare de entități. La ora actuală avem între 130.000 și 250.000 de întreprinderi sociale în Uniunea Europeană. Instituțiile europene au recunoscut impactul important asupra creșterii în Europa, cu peste 200 de uh, documente elaborate în Uniunea Europeană în ultimii ani. O parte, acest, o parte din aceste documente arată că participarea acestor întreprinderi pe piața internă rămâne totuși scăzută. E drept că aceste uh, întreprinderi se confruntă cu foarte multe provocări, cum ar fi lipsa Uh, faptul că nu se înțelege conceptul economiei sociale, lipsa de vizibilitate și conștientizare, lipsa de uh, funcționare performantă a cadrului reglementativ actual. La ora actuală, doar 13 state membre au legislație care recunosc aceste întreprinderi și fiecare stat membru recunoaște acest lucru în mod diferit. Um, pe două direcții, unele au un cadru legal, legal um, care se referă la structura juridică a organizației, iar alte state membre uh, au un statut juridic care poate fi obținut mm, dacă se întrunesc anumite criterii prestabilite și printr-un anumit proces. Ceea ce îngreunează situația uh, pentru aceste întreprinderi în ceea ce privește accesarea fondurilor europene și a achizițiilor publice, conform unui studiu Global Entrepreneurship Monitor, aceste întreprinderi au potențialul de a se extinde pe piețe noi, 56% în, din uh, întreprinderile din uh, Europa de Est au uh, estimări de creștere în următorii 5 ani, iar în Marea Britanie proporția angajaților uh, care, uh, acestor întreprinderi care vor crește, conform estimărilor, este de 78%. Dar, dar uh, dintre, doar, doar câteva dintre aceste întreprinderi care doresc să se extindă o fac. În Germania, doar 16% din întreprinderile sociale operează la nivel european. În Scoția, acest proces este doar 7%. 7% din întreprinderile sociale colaborează cu partenerii internaționali. Și pentru a ajuta întreprinderile să crească, am putea să avem un cadru european și să avem un uh, cadru echitabil pentru aceste întreprinderi, oferindu-le șanse egale de a integra o dimensiune europeană a activităților lor și oferindu-le în egală măsură instrumente juridice pentru a înlesni activitatea transfrontalieră. Dimensiunea și importanța unui cadru european vor depinde, va de, vor depinde, bineînțeles, de conținutul acestuia, dar ar putea să aibă o plus valoare economică și socială dacă uh, Uh, este creat cum trebuie. Iar în ceea ce și plus, plus valoare econo, economică, bineînțeles, uh, pentru economiile de scală, dat fiindcă aceste companii vor avea acces pe piețe mai mari și vizibilitatea va crește, efectul de pârghie se va face simțit în acele state membre unde nu există un cadru juridic bine pus la punct sau nu există deloc și va încuraja și celelalte state membre să fie Uh, mai inovatoare și să sprijine cadrul reglementativ pentru întreprinderile sociale. Un cadru european uh, ar da cetățenilor și consumatorilor mai multă încredere în produsele acestor întreprinderi sociale. Și nu în ultimul rând, uh, întreprinderile vor putea ajunge la uh, potențialul lor, uh, consolidând avantaje interne, cum ar fi îmbunătățirea calității locurilor de muncă și condițiilor de muncă, uh, reducând diferențele regionale și uh, integrând grupurile mai dezavantajate în societate. Pentru a evalua posibilitățile unui cadru juridic pentru întreprinderile sociale, am derulat o analiză comparativă. Am propus patru politici și am avut cinci uh, indicatori de calitate. Uh, siguranța juridică și adaptabilitatea juridică erau două obiective care trebuia să fie echilibrate, alături de eficiență, eficacitate și acceptabilitate. Uh, scenariul de bază a fost că legile nu se vor schimba și nu vor fi adaptate deloc. Iar această, această opțiune se eh, ref, ține, cont, ține cont de eh, nu ține cont de nevoile de eh, creștere a, a întreprinderilor și nu ține cont de și nu se rezolvă nesiguranța juridică. Apoi, o directivă de armonizare minimă care oferă unele um, elemente necesare, ar putea să rezolve o oarecare parte a provocărilor, dar nu este suficient de eficientă. O astfel de directivă ar necesita ca toate statele membre să includă în legislația națională cel puțin o formă legală pentru întreprinderile sociale, coordonarea ar fi mai bună, bineînțeles, între statele membre, fiindcă li s-ar cere să modifice sau să introducă în legislația națională, în sistemele juridice, cerințe similare la nivelul Uniunii Europene, apoi un sistem clar uh, ar permite să se delimiteze foarte clar conceptul acesta din punct de vedere juridic. Dar un cadru general uh, nu ar ține cont de specificitatea întreprinderilor și nu ar crea stimulente pentru consumatori uh, care să își dea seama ce produse sunt uh, fabricate de aceste, um, sunt, uh, care sunt produsele acestor întreprinderi sociale. Deci vizibilitatea are de suferit. Apoi, numărul 3, un sistem de certificare sau de etichetare această abordare, numărul 3, ar fi cea mai uh, echilibrată între siguranță juridică și flexibilitate, iar această opțiune ar da flexibilitate antreprenorilor sociali, fiindcă ar putea în continuare să aleagă forma juridică care consideră ei că le corespunde cel mai bine nevoilor și le-ar permite organizațiilor existente să devină întreprinderi sociale fără să trebuiască să reintegreze anumite elemente și va permite uh, și uh, Uh, va permite întreprinderilor sociale să renunțe la statutul acesta fără să trebuiască să, uh, să își închide firma și uh, ar îmbunătăți situația și în ceea ce privește denumirea, va reduce costurile pentru întreprinderi care nu vor trebui apoi să se înregistreze în fiecare stat membru pentru a-și recunoaște statutul juridic. Acest sistem de certificare va ajuta întreprinderile să se diferențieze de alte um, modele de afaceri și să transmită un mesaj foarte clar investitorilor. Un certificat european sau o etichetare europeană va aduce mai multă claritate și mai multă încredere. Iar în cele din urmă, Numărul 4, o formă juridică supranațională, această abordare nu este prea flexibilă, nu oferă flexibilitate statelor membre în, într-un domeniu al inovației care nu este dezvoltat suficient, iar această opțiune este, va fi greu de acceptat. To conclude. În concluzie, s-ar putea spune că legislația ar putea să fie limitată ca eficiență dacă nu există politici aferente? Trebuie, deci, uh, să se țină cont de acțiunile ce ar putea fi luate pentru uh, a consolida dezvoltarea întreprinderilor sociale. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Uh, thank you very much. Um, I propose now, dear colleagues, that Mulțumesc, dragi colegi, dat fiindcă următorul punct se referă la același subiect. E vorba de proiectul de raport privind statutul uh, întreprinderilor sociale și uh, de solidaritate. Vă propun să luăm aceste puncte împreună și să dau cuvântul raportorului după care să avem o dezbatere comună după aceea. Domnul Maștalca, domnul raportor, uh, domnul raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare extrem de interesantă pentru noi toți. S-au subliniat cele mai importante chestiuni și provocări care ne împiedică să folosim aceste întreprinderi mai mult. Ce aș dori eu acum este să mă concentrez asupra ultimelor două lucruri menționate – propunerea acestui sistem supranațional, sistem juridic supranațional. Așa cum s-a spus, mi se pare că nu este viabilă din punct de vedere politic. Nu cred că va fi acceptată. Mai util ar fi sistemul de certificare sau de etichetare ceea ce ar da mai multă flexibilitate întreprinderilor și le-ar permite să-și schimbe statutul mult mai ușor. Aveți dreptate, trebuie să existe mai multă conștientizare în rândul opiniei publice, fiindcă cel puțin la mine în țară, în Republica Cehă, nu sunt cunoscute aceste întreprinderi suficient. Și, într-adevăr, trebuie îmbunătățită situația aici. Aș avea o întrebare pentru doamna Tirion. Care sunt țările care nu au niciun fel de formulă juridică pentru um, aceste întreprinderi? Dar poate putem să revenim la acest subiect mai târziu după prezentarea mea. Vreau să vă prezint raportul meu privind uh, statutul uh, întreprinderilor sociale și pe bază de solidaritate. Vreau ca raportul meu să fie pozitiv, să se concentreze asupra elementelor pozitive. Și de asta, bineînțeles, pentru a fi uh, primit bine vorba de peste 14 milioane de angajați, 6,5% dintre angajații europeni și 10% dintre întreprinderile europene. Criza financiară ne-a arătat că ă, grupurile defavorizate au suferit cel mai mult. E vorba de persoanele cu calificări reduse, cu dizabilități și așa mai departe. Iată de ce trebuie să creăm un mediu propice întreprinderilor sociale, fiindcă acestea creează locuri de muncă noi pentru grupurile cele mai vulnerabile. Și joacă un, un rol foarte important în ceea ce este inovarea, so, inovația socială. Ca raportor de la jurii, mi s-a cerut să prezint o, să ofer o soluție uh, în ceea ce privește statutul comun uh, al acestor întreprinderi, am avut o reuniune, o audiere publică și dezbateri înflăcărate, intense cu experții și am ajuns la concluzia că deocamdată nu putem să cerem uh, o structură juridică uniformă la nivel european și asta ă, din experiența mea cu companiile cu răspundere limitată. Sunt și foarte multe diferențe între statele membre în ceea ce privește modul în care se reglementează întreprinderile. Situația este foarte diferită în ceea ce privește formele de organizare. Apoi, pe de altă parte, există niște exigențe juridice comune pentru toate aceste întreprinderi sociale, indiferent cum sunt înregistrate. Iată de ce am propus să se introducă un sistem de etichetare pe bază de voluntariat, bineînțeles, opțional, Adică se va face la cererea întreprinderilor sociale. Dar oricine folosește acest sistem uh, ar beneficia de pe urma faptului că sistemul este recunoscut în toate statele membre și se poate transfera de la un stat la altul. Deci, finanțarea ar fi înleznită și um, licitațiile fiindcă ar fi mai ușor de, să se identifice aceste companii. Iar eu cred că o, o etichetă socială europeană, să zicem așa între ghilimele, ar trebui să fie acordată doar companiilor care, întreprinderilor care întrunesc anumite criterii. S-a spus deja acest lucru în prezentarea doamnei Tirion. Deci, cum spuneam, ar trebui să fie vorba despre o companie care să a, lucreze într-un scop uh, comun, care să fie uh, care să, să um, funcționeze într-un mod democratic. Am uh, și o anexă la acest raport unde am făcut mai multe recomandări. Vreau să ajungem la o situație în care aceste întreprindere să fie uh, apărate de fraudă. Și cred că am putea să ajungem la o situație care să fie pe placul tuturor grupurilor. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 12 ianuarie 2018, dar uh, unii colegi vor, vota, vor putea vota în martie, de unele colegi din alte comisii, ceea ce înseamnă că vom suferi și noi întârzieri. Noi uh, avem votul prevăzut pentru luna mai în comisie. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Regner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele lui Virginie Rozier, care nu poate fi de față. Virginie ar dori să mulțumesc domnului Maștalca pentru că a făcut o treabă excelentă și Virginie este de acord cu foarte multe dintre lucrurile pe care le promovează noi în raportul său. Nu există conștientizare cu privire la rolul economiei sociale în statele membre și în Uniunea Europeană și există o varietate foarte mare de forme juridice. Ce ne trebuie și ce constatăm acum este că nu există o înțelegere comună a definiției întreprinderilor sociale în Uniunea Europeană, lucru care a reieșit și din această activitate de cercetare. Doamna Rozier consideră că activitatea noastră în Parlamentul European este de o importanță deosebită pentru a promova această ramură a economiei. S-a spus că e vorba de lucrători, de milioane de lucrători plătiți, 40 de milioane, mii de astfel de întreprinderi, deci este nevoie ca această dimensiune europeană să crească. De asemenea, e important să se adopte o definiție comună la nivel european și, sigur, să se dezvolte pe piața internă activitățile întreprinderilor bazate pe criterii sociale ca atare, pentru că sunt importante pentru Europa. Abordarea este una realistă și doamna Rozier consideră că în acest sens, partea asta cu eticheta este o idee bună. Să se bazeze pe obiectul uh, întreprinderii, nu pe forma sa juridică. Este foarte important pentru că dreptul Uniunii Europene uh, face o distinție clară între instituțiile pentru în scopuri de obținere profitului și cele care nu, care sunt non-profit. Doamna Ruzier consideră că trebuie să um, găsim modalități de a depăși aceste dificultăți, poate prin introducerea unor, um, unor unei a treia categorii cu profituri scăzute. De asemenea, Virginie consideră că ar trebui să se țină cont de evoluțiile din economia colaborativă, pentru că um, au apărut multe evoluții care pot să fie incluse în economia socială. E important să se țină cont de noile oportunități de mediul digital pentru a se încadra acele instituții de îndată ce au impact social, dar să fim atenți să nu includem aceste companii noi, aceste tipuri de afaceri noi într-o categorie unde nu se încadrează. Asta vrem să se ia în considerare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Radev. Уважаеми господин Машталка, бих искал да ви поздравя за добре свършената работа. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului Maștalca Consider că propunerea aceasta ar putea să-și atingă obiectivul în cadrul prerogativelor europene, ținându-se cont de principiul subsidiarității și cel al um, proporționalității, fără să fie nevoie să se schimbe cadrul juridic. Aș dori totuși să vă adresez câteva întrebări. Care este baza juridică? Aceasta este prima mea întrebare. Dumneavoastră vă bazați pe articolul 50 care ar putea să ducă la crearea unei um, noi forme juridice, dar uh, deci ăsta este scopul, m-am înțeles bine. Apoi, în ceea ce privește rapoartele pe care trebuie să le publice întreprinderile sociale menționați mai mulți parametri, inclusiv salariile. E important, sigur, să existe transparență, dar nu considerați că dacă se publică, se divulgă remunerarea, că aceasta există, înseamnă că mergem prea departe. Nu e vorba de um, întreprinderi publice sau de societăți uh, pe acțiuni și nici um, de rapoarte care să menționeze tot. Apoi, la linatul 6, în anexă, apare o listă care ar putea să fie revizuită unde se menționează diferite forme juridice care ar putea să fie admise pentru eticheta socială. Aceste întreprinderi pot să fie unele non-profit sau unele care au mici profituri. Care este scopul acestei liste și nu cumva aceasta va duce la o pofară administrativă suplimentară și la cheltuieli suplimentare? Vă mulțumesc de pe acum pentru răspunsuri și o să colaborăm cu uh, mare interes. Mulțumesc, doamna Hautala. Cred că um, activitatea colegului nostru pe acest uh, dosar este foarte bună și avem în vedere și lipsa uniformității uh, din statele membre în ceea ce privește forma juridică. Cred că abordarea este bună. Trebuie să existe un pic de armonizare și antevorbitorii au spus că avem nevoie de o definiție. Ne trebuie niște criterii pentru această etichetă. Iar ideea aceasta cu a treia categorie, cu companii cu profituri scăzute, merită examinată există o tendință foarte recentă în ceea ce privește investițiile pe partea de impact, adică impactul uh, social, impactul de durabilitate, de eradicarea sărăciei prin investiții, reprezintă um, idei foarte importante pentru transformarea socială. Poate trebuie să ne gândim la un nivel scăzut de profituri care ar putea să atragă investiții pe impact, care sunt foarte importante în societatea noastră. Aș dori să spun că Uniunea Europeană și Națiunile Unite s-au angajat în uh, implementarea așa numitei agenda, agende 2030 cu acele obiective de dezvoltare durabilă și este această idee de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Aceasta stă la baza implementării um, tuturor politicilor legate de întreprinderi sociale. Vă mulțumesc acum, domnul Breton. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întreprinderile din economia socială și solidară au un rol de neînlocuit în Franța și, în general, în Europa, pentru că acestea permit uh, cumva să moralizeze capitalismul sau cel puțin să-i mai atenueze cruzimea. Dar raportul recunoaște că există foarte multe forme juridice diverse, fiecare stat are propriile sale caracteristici Uh, cred că sunt mai multe probleme decât avantaje dacă vrem să avem o abordare forțată pentru armonizare. Cred că fiecare stat ar trebui să-și regleze singur formele juridice pentru întreprinderile sociale și solidare. Mai ales că aici ne îndreptăm către probleme mari, pentru că dacă vrem o armonizare europeană, va trebui să găsim niște caracteristici comune ale acestor întreprinderi sociale și solidare. Iar în prima tentativă la considerentul G din raportul că vedem că sunt niște caracteristici șapte care sunt destul de ambigue. E nevoie să se precizeze acestea. De exemplu, caracteristica 3. Întreprinderi care ar îmbina interesele mm, personalului și mm, utilizatorilor cu interesul general. E foarte ambigu. Apoi, caracteristica 7. Întreprinderi care ar avea o gestiune autonomă și independentă de um, autoritățile publice. Și aici este ambigu, mai ales că e o contradicție internă, pentru că independență și autonomie nu se referă la același lucru. Vedem așadar că e mai degrabă un munte de urcat aici. Mm, de asemenea, vedem că mm, avem și abordarea social europeană, care această etichetă nu e așa de inofensivă cum pare, pentru că ar institui un mecanism de supraveghere european, adică o amestecare a, a birocrației europene în um, chestiuni concrete. Deci eu zic că ar trebui să lăsăm în pace întreprinderile sociale pentru că statele se vor ocupa mult mai bine decât Uniunea Europeană. Thank you. Uh, would it... Mulțumesc. EPRS dorește să răspundă la întrebările adresate de raportor? Da. Sigur, era o întrebare legată de statele membre care nu au un cadru juridic, o formă juridică anume sau un statut juridic pentru întreprindere socială, dar uneori există um, politici de însoțire. Statele care nu au formă sunt Austria, Cipru, Estonia, Germania, Irlanda, Malta și Letonia dar acolo există o lege care este în curs, nu s-a adoptat încă, apoi țările de jos și Suedia. Thank you very much. So, uh, let me Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă repet faptul că termenul de punere a amendamentului este 12 ianuarie la ora prânzului. Domnule Maștalca. Ano, e tot tak, pane ce já bych jenom, jestli dovolíte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi dați voie, n-am să comentez pe întreaga discuție pe care am avut-o, care ne-a dat multe uh, contribuții. Am văzut că mulți dintre colegi au o abordare pozitivă față de acest raport. O întrebare foarte importantă este legată de cadrul juridic la care m-am uh, gândit eu și uh, temeiul juridic pe care m-am bazat eu. Este vorba de articolul 50 E, pentru că acolo mm, se menționează și articol și întreprinderile non-profit și cele care urmăresc profit. Cât despre partea de publicare, cred că putem să rezolvăm asta prin uh, considerente. Nu cred că este așa o chestiune uh, care să distrugă, um, să pericliteze raportul. Apoi, aș vrea să sprijin cele spuse de doamna Hautala și anume faptul că ar trebui să ne aplecăm mai mult pe categoriile cu profituri scăzute, pentru că acolo potențialul este mare și m-aș bucura să primesc un amendament din partea dumneavoastră, doamnă Hautala, ar putea să mă ajute. Și acum colegului francez, domnul Le Breton. Da, poate că mediul francez este perfect, dacă înțeleg bine ce spuneți asta, dar eu ce vreau să susțin este faptul că acele companii sau acele persoane care vor să facă mai mult în domeniul social uh, vor să lucreze și la nivel transfrontalier. Și acolo apar obstacolele. Se poate face mult mai mult Um, noi de la Parlament și cei de la Comisie vrem să facem mai mult, nu vrem să creăm o birocrație suplimentară, însă oamenii aceștia, întreprinderile acestea au ambițiile lor, vor să meargă cât se poate de departe, au nevoie de cooperare transfrontalieră și le trebuie niște norme mai unitare, mai armonizate. Um, asta spunea și doamna Regner. Cred că um, în felul acesta se va încuraja și ocuparea în Uniunea Europeană dacă reușim. Mulțumim foarte mult! Cred că putem să încheiem cu aceste două puncte și să continuăm cu punctul 7, examinarea amendamentelor la cadrul de restructurare preventiv, a doua ocazie și măsurile de creștere a eficienței, restructurării, insolvenței și uh, Uh, descărcării acestor uh, proceduri, dau cuvântul doamnei, doamnei Nibler, care este raportoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, uh, domnule președinte, aș dori să vă fac o prezentare a amendamentelor înaintate la raportul meu. Vreau să le mulțumesc colegilor foarte mult peste 300 de amendamente s-au înaintat, deci e clar că interesul este mare față de acest subiect al uh, restructurării, uh, oferirii unei a doua șanse și procedurilor de restructurare, insolvență și descărcare. Și sper că în săptămânile și lunile care urmează vom putea să facem progrese pentru găsirea unor compromisuri. Multe dintre amendamente se referă la considerente și menționează situația concretă a IMM-urilor și cred că este un lucru foarte bun. La, primul, la prima audiere cu privire la acest subiect s-a tot spus, s-a repetat faptul că ar trebui să se ia niște măsuri specifice pentru IMM-uri. Și se punea problema modul în care s-ar putea face acest lucru în mod amănunțit în directivă și în partea de implementare. S-au făcut câteva propuneri. Astăzi avem de față și reprezentanța ai Comisiei și poate ne pot ajuta să lămurim acest subiect, pentru că există, cred eu, un consens destul de amplu că în faza foarte grea de restructurare trebuie să venim cu un sprijin uh, țintit pentru IMM-uri. Apoi, uh, din amendamente, ce impresie mi-am făcut a fost aceea că mulți dintre colegi uh, sunt uh, de opinie că procedura de restructurare ar trebui să fie um, gestionată de către un administrator pentru Uh, restructurare și apoi se punea problema momentului când ar trebui să se implice persoana respectivă în procedură. Acest lucru rămâne de discutat. Apoi, durata maximă a unei um, proceduri de restructurare. Avem o, o serie de propuneri care variază de la 7, 17 zile până la 60 și cu o extindere maximă până la 18 luni. O chestiune care trebuie încă discutată, să vedem pe unde găsim o cale de mijloc, o soluție rezonabilă. De asemenea, au fost o serie de amendamente care se referă la extinderea acestei proceduri și la persoanele fizice. Cred că Comisia a mers pe abordarea bună, pentru că a asta înseamnă statelor membre. Însă unii colegi sunt de părere că ar trebui să existe o obligativitate prin acest uh, text pentru toate statele membre. Eu încă sunt destul de sceptic în acest sens, dar rămâne încă de discutat. De asemenea, m-am bucurat să văd că amendamentul 168, uh, care se referă la micro-întreprinderi, care um, își folosesc um, bunurile proprii ca garanții, Uh, că acestea ar fi vizate de niște măsuri specifice. Ar trebui să mm, ne mai gândim uh, încă la încă un lucru, poate în dezbaterea din comisie sau din dezbaterile cu raportorii din umbră, este problema drepturilor lucrătorilor, pentru că multe amendamente s-au depus în acest sens. Acestea fac apel la o implicare a lucrătorilor în uh, procedura preventivă de restructurare și acordarea acestora unor drepturi preferențiale. Comisia, în propunerea sa, a spus că drepturile lucrătorilor vor uh, rămâne în vigoare, dar că nu se vor crea drepturi noi ca urmare a procedurii. Deci, cred că trebuie să fie implicați lucrătorii în procesul de restructurare, însă sunt foarte multe amendamente pe acest subiect și cred că va trebui să ne aplecăm destul de mult, să vedem ce e logic, pentru că până la urmă obiectivul este ca compania respectivă să poată să continue să o opereze pe piață cu succes. Eu sunt pentru transparență și pentru implicarea lucrătorilor într-o procedură de restructurare, dacă e vorba doar de una mm, financiară, atunci nu știu dacă e neapărat necesar ca toată lumea să fie implicată, pentru că s-ar putea ca presiunea asupra companiei să crească și asta vrem să evităm prin această propunere. Deci sunt uh, în favoarea unei soluții rezonabile și m-aș bucura dacă cei care au depus amendamente în acest sens ar discuta cu mine separat uh, acest subiect. Încă o chestiune la care am uh, primit multe amendamente a fost momentul în care s-ar face o descărcare deplină. Aici uh, colegii au venit cu propuneri diferite. Um, avem un termen, termene care um, oscilează între minim 3, maxim 5 ani. Și Până la urmă, nu cred că această chestiune a termenului nu poate fi soluționată. Eu cred că vom găsi o soluție. Nu cred că este chiar așa o chestiune um, tranșantă. De asemenea, uh, cred că vă pot spune că aceasta este evaluarea inițială a amendamentelor pe care le-am primit, care au fost subiectul, subiectele acestora, va trebui să dezbatem și o să invit uh, raportorii din umbră la o ședință astfel încât să parcurgem cu calm uh, aceste amendamente și apoi am să grupez amendamentele în funcție de subiectul pe care îl propun și sper că vom avea o majoritate amplă în, com în comisie ca să mergem mai departe la trialog. Mulțumesc, doamna Uh, thank you very much again. Vă mulțumesc. Vorbesc în uh, numele domnului Coferati întâi, raportor din umbră, dar și în numele meu personal. Eu una sprijin acest text și am și înaintat multe amendamente. Domnul Coferati spune că este foarte important să introducem toate instrumentele necesare pentru a asigura o Uh, structură pentru aceste companii înainte de procedura legată de solvabilitate. Această procedură este foarte importantă pentru locurile de muncă, pentru o creștere economică stabilă și pentru o economie stabilă, în general vorbind în Europa. Trebuie să avem mare grijă ce facem cu aceste chestiuni. Deci, uh, sprijin de plin în ceea ce privește abordarea uh, raportoarei Angelica Libder. Nu o să surprindă pe nimeni că voi vorbi despre rolul, rolul lucrătorilor în această procedură. Considerăm că aceștia ar trebui să aibă un rol activ în proiectele de, procesele de restructurare și mai ales în ceea ce privește informarea și implicarea lucrătorilor în aceste proceduri aspecte foarte importante în ceea ce privește insolvabilitatea. Da, unele s-au constatat și unele îmbunătățiri introduse de raportoare. Planul privind deciziile um, va presupune schimbări foarte mari în ceea ce privește organi organizarea structurală, contractuală. Lucrătorii au dreptul de voce, așadar, trebuie să poată confirma aceste planuri de restructurare. În principiu, spunem că creditorii nu sunt aceia și nu pot fi uh, tratați pe picior de egalitate. E vorba despre o protecție mai mare care ar trebui acordată celor mai vulnerabili. Sprijinim uh, propunerea comisiei și anume ca creditorii să fie împărțiți în mai multe clase, iar uh, solicitările garantate și negarantate să fie deci tratate în uh, categorii diferite. Dar, încă o dată, creditorii cei mai vulnerabili ar trebui să fie protejați mai mult. Statele membre ar trebui să ofere lucrătorilor o clasă separată și un tratament preferențial. Am prevăzut acest, uh, aceste aspecte în multe state membre E vorba de viața juridică obișnuită, dar este importantă și aici la nivel european. Sprijinim propunerea Comisiei pentru o perioadă de ședere rezonabilă în contextul procedurilor de restructurare. Însă este foarte important să se evite ca această ședere să aibă un impact negativ asupra salariilor acestora. Așadar, propunem o reformulare care să vizeze o protecție mai sporită. În fine, în ceea ce privește rolul persoanelor și familiilor lor, trebuie să o luăm în seamă faptul că criza economică i-a afectat destul de mult pe întreprinzători. Încă încercăm să digerăm la nivel juridic uh, urmările crizei financiare afectat nu doar pe întreprinzători, dar și pe lucrători și familiile lor. Suntem conștienți de diferențele existente între statele membre la nivelul legislației în această privință și suntem de acord cu faptul că nu poate fi, nu se poate pleca de la ideea unei transpuneri foarte simple și uniformizate în ceea ce privește dreptul companiilor, dar totuși va trebui să se întreprinde ceva în acest sens. Sunt de acord cu domnul Coferati să nu uităm aceste aspecte. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul Lupinto. Eu quero saudar também. Vă mulțumesc. Permiteți-mi și mie să, să o felicit pe doamna raportor mă regăsesc întru totul în obiectivele dumneaei și în preocupările sale. În ceea ce privește amendamentele noastre, cred că am putea și noi să ne aducem contribuția la un text chiar și mai bun. V-aș atrage atenția asupra unui pericol legat de o potențială mm, contrazicere. Ne avem de-a face cu niște întreprinderi care au obligația de a trece prin aceste proceduri de a doua șansă, deci trebuie văzut dacă cu adevărat se încearcă evitarea falimentului unei întreprinderi viabile și care ar fi uh, viabile prin intermediul celei de-a doua șanse, sau dacă nu cumva prelungim să, uh, riscăm să prelungim în mod artificial viața unei întreprinderi uh, care provoacă daune pe piață și care va continua să o facă. Deci acest mecanism trebuie analizat cu foarte mare atenție și în amănunțime și să identifice exact rațiunile din care, motivele din care întreprinderea s-a regăsit în acea situație. Se poate întâmpla ca o întreprindere mai bine să dispară uh, decât să își continuă activitatea și să uh, nenorocească furnizori, lucrători și piața în general. Eu unul sunt optimist, cred că ar trebui întotdeauna să dăm o a doua șansă, dar rămâne de văzut dacă de fiecare dată sunt întrunite condițiile pentru uh, un succes. Apoi sunt de acord cu domnul Coferati și anume că lucrătorii trebuie luați în seamă în acest proces, pentru că până la urmă ei sunt printre primii vizați în ceea ce privește viața întreprinderii respective. Chiar dacă aceasta nu mai este viabilă și uh, cel mai bine ar fi ca aceasta să falimenteze. Uh, Întotdeauna o parte din patrimoniul întreprinderii trebuie să fie păstrată pentru fondul de pensii. Nu e vorba despre bani care să fie preluați în fondul de faliment. Gestionarii, lucrătorii, toți aceștia au contribuit la alimentarea fondului respectiv. Așadar, fondul respectiv ar trebui um, protejat de două ori mai mult. Da, este vorba de lucrători, dar mai ales despre mm, reprezentanții acestora care trebuie ascultați, care își pot aduce contribuția. Mulțumesc, domnul Radev. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Permiteți-mi întâi și întâi să-i mulțumesc doamnei Nibler pentru proiectul său de raport uh, pe marginea directivei. Propunerea de directivă propune suspendarea urmărilor la, la adresa debitorului, deci se poate cere suspendarea unei părți sau a, în, în tuturor uh, urmărilor, urmăririlor. Uh, eu cred că rezultatul negocierilor în ceea ce privește restructurările ar fi afectate. Cred că un întreprinzător care cere deschiderea unor proceduri de restructurare nu va putea fi sigur că uh, este, sunt suspendate măsurile de urmărire individuală. Ori aceste proceduri i-ar permite să își mai tragă puțin sufletul și să eventual să poată ajunge la un acord cu creanțierii, cu creditorii. În ceea ce privește creditorii, criteriile de suspendare sau nesuspendare a urmărilor individuale până la urmă nu sunt clare. Aceste criterii, pe de altă parte, pot diferi foarte mult de la un stat membru la altul. Ori acest lucru n-ar permite nici să se ajungă la armonizarea pe care ne-o dorim în acest domeniu. Iată de ce Cred că este foarte necesar să se prevadă ca hotărârea uh, de a deschide aceste proceduri să ducă și la suspendarea urmărilor individuale și la suspendarea obligației de a introduce o uh, cerere de deschidere a procedurilor de insolvabilitate. Eu cred că aceasta ar putea afecta și negocierile în ceea ce privește planurile de restructurare. Cred că în ceea ce privește termenul uh, acordat debitorului în, uh, ceea, în privința suspendării urmărilor, acesta e de două luni. Când se prelungește termenul, acesta poate ajunge la cinci luni la șase luni, mă scuzați. Însă, din punctul meu de vedere, acest termen rămâne mult prea scurt și ba chiar în unele cazuri va împiedica restructurarea. Eu aș propune statelor membre să se introducă reguli în ceea ce privește insolvabilitatea uh, și termene cât mai scurte cu putință. În ceea ce privește urmăririle la adresa debitorului atunci când s-au deschis procedurile de restructurare de către o autoritate judiciară, cred că ar fi bine să se prevadă o posibilitate pentru creditor să se ceară anularea suspendării respective. Dragi colegi, sper să-mi sprijiniți amendamentele. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnul Stein din partea DG Just are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru discuțiile intense și pentru amendamentele numeroase trimise. Această propunere va fi sus, uh, prezentată Consiliului de Justiție pentru orientare politică mâine și cele trei subiecte sunt viabilitate, cerințele de viabilitate pentru uh, accesul la procedura de restructurare, mecanismul transectorial și perioada de descărcare. Deci sunt uh, o parte din marile teme care vor fi discutate la mm, Consiliu și care sunt vizate de amendamente. Aș vorbi despre aceste subiecte pentru că au apărut și în uh, luările de cuvânt. În ceea ce privește viabilitatea, multe dintre amendamente vizează situațiile specifice în care se regăsesc întreprinderile în momentul în care își doresc să intre în procedurile de restructurare. Da, ar avea de-a, face cu insolvența, cu uh, viabilitatea, cu posibilitatea de a salva întreprinderea respectivă. Cred că um, toată lumea înțelege, dar e clar că o întreprindere trebuie să fie bolnavă, să spun așa, ca să intre în procedurile de restructurare. Dacă e sănătoasă, nu trebuie. Acum nici nu trebuie să fie chiar pe patul morții, ca să intre în insolvență, să existe totuși șanse de însănătoșire. Domnul uh, Clas vorbea despre posibilitatea de a fi prelungită în mod artificial viața unei companii, unei întreprinderi. Păi nu acesta este scopul propunerii, nu. Vrem să se facă o distinție foarte clară între cazurile fără speranță, care ar trebui să intre automat în procedura de insolvență, și uh, cele în care insolvabilitate și cele în care există speranță. Mi se pare că există un pericol într-o precizie mult prea mare. Unele dintre de- de- definiții poate nu au uh, plus valoare și, pe de altă parte, nu vrem să facem nici niște proceduri mult prea greoaie, mai ales pentru IMM-uri. Pentru că dacă ajungi într-o bătălie juridică în privința acestor definiții, uh, se va ajunge la complicații destul de mari. Cred că suntem de acord, de fapt, în această privință. Aș spune că e un factor important ce trebuie luat în seamă și anume rolul creditorilor. Dacă o întreprindere e prea sănătoasă sau prea bolnavă, atunci creditorii nu vor fi gata să participe la proces. Da, în ceea ce privește ideea că dacă sunt destui creditori gata să intre în proces, totuși trebuie spus că există totuși zone cenușii atunci când întreprinderea încă nu e în insolvabilitate, dar nici departe. Da, trebuie să ne asigurăm că abordarea din propunere este cea bună. În ceea ce privește aspectele transsectoriale, Mm, încă nu e clar dacă ar trebui să fie o astfel de abordare. În unele situații se poate întreba, ă, înțelege atunci când există multe clase, multe categorii. Dar Trebuie să vă dați seama că deja textul are flexibilitate când uh, e numită o clasă din capul locului și uh, autoritățile pot să modifice. Oricum, în directiva de armonizare se prevăd doar două clase, asigurate și neasigurate. Și de multe ori nici nu există altfel de clase, altfel de categorii. Tocmai de aceea conceptul de majoritatea claselor este problematic, pentru că practic sunt două clase. De văzut cam care sunt situațiile diferite cu care ne putem confrunta și care ar putea fi soluțiile rezonabile. În ceea ce privește perioada de descărcare despre care a vorbit și raportoarea și câțiva colegi, ai dumneiei. Acesta, subiect, acest subiect, într-adevăr, trebuie să-și găsească echilibrul. Perioada de descărcare era de trei ani, perioada în privința căreia Consiliul căzuse de acord în concluziile sale. Dar, deocamdată, e un lucru, aș spune, și anume, nu ni se pare că o perioadă minimă este o idee foarte fericită să avem cel puțin trei perioade, pentru că nu e niciun avantaj cu o singură perioadă. E vorba de cea de-a doua șansă. Ar putea să fie mai lungă de trei ani, să fie, de ce nu, 10-12 ani? în cazul acesta nu se va ajunge niciodată la descărcare. Deci să există totuși o perioadă maximă noi credem că prin textul nostru ajungem la un echilibru acesta cu trei ani. Revin la câteva observații durata șederii. Acesta este un element cheie din punctul nostru de vedere și raportoarea a oferit deja o privire de ansamblu asupra amendamentelor. Amendamente care de altfel ne dau impresia că chiar nu ne-am înșelat întru totul cu propunerea noastră. Dar evident suntem gata să vă punem la dispoziție întreaga noastră asistență. Au mai fost pomenite și alte elemente, și anume IMM-urile. Da, pentru comisie IMM-urile au constituit o prioritate – Tocmai de aceea avem mai multe dispoziții specifice pentru IMM-uri, cum ar fi avertizarea timpurie pentru IMM-uri, uh, modelele de restructurare, planurile de restructurare pentru IMM-uri. Dar suntem deschiși discuțiilor. Oricum, atunci când vorbiți despre alte probleme, cum ar fi insolvența obligatorie sau testul, cu cât uh, cerințele sunt mai mari, cu atât uh, IMM-urile vor avea mai mult de plătit. Deci să nu pierdem din vedere aspectul IMM-uri atunci când discutăm și alte aspecte de ansamblu. Aș mai avea încă vreo două observații. În mai multe amendamente reiese um, posibilitatea de a apăra um, interesele creditorilor. S-au făcut uh, încercări de a asigura acestora niște privilegii sau un rol special sau de a fi într totul excluși din procesul de restructurare, tocmai din cauza garanțiilor de care dispun. Noi credem că acești uh, creditori care au și garanții trebuie să fie implicați în întregul proces de restructurare, pentru că altfel procesul de restructurare nu va avea succes. Deci trebuie ca aceștia să fie implicați, să existe un tratament echitabil și să vedem și care ar fi consecințele uh, la adresa creditorilor care nu dispun de garanții. Deci e vorba de micii furnizori, spre exemplu, care ar putea fi afectați de restructurări. Deci trebuie să avem soluții care să ia pe toată lumea în calcul. În fine, câteva cuvinte despre rolul lucrătorilor. Cred că am încercat uh, să facem în așa fel încât să nu fie afectate drepturile garantate ale lucrătorilor atât la nivel european cât și național. Singura consecință pe care o va avea această propunere la adresa lucrătorilor este o sporire a drepturilor acestora dacă o restructurare prepune schimbarea unei întreprinderi care declanșează drepturi de codecizie, spre exemplu, acestea vor rămâne valabil, valabile. Dar mai mult, uh, lucrătorii vor avea și drept de vot dacă sunt afectați de planul de restructurare. Deci multe din amendamente până la urmă sunt amendamente de clarificare a drepturilor de care deja se bucură lucrătorii. Suntem uh, dispuși să mai discutăm pentru a face un text cât mai clar cu putință. Dar v-aș atrage atenția, v-aș avertiza asupra faptului că nu putem depăși constrângerile acestei propuneri și directive în ceea ce privește drepturile lucrătorilor spre exemplu, acordarea unei poziții privilegiate, precum la creditori, cred că am atinge um, dreptul um, solvabilității. Deci trebuie să avem grijă să nu călcăm pe acel domeniu, pentru că atunci uh, schimbăm întru totul um, tema discuției și complicăm foarte mult negocierile. Apoi, în ceea ce privește clasificarea um, creditorilor, la fel n-ar trebui să ne atingem pentru că e vorba de legea solvabilității. Sunt lucruri pe care le putem face și lucruri pe care nu le putem face în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și cadrul directivei general. Mulțumesc. Doamnă Nibler, ați dori să adăugați ceva? Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Ich möchte die Gelegenheit... Äh, Vă mulțumesc. Permiteți-mi să le mulțumesc colegilor care au uh, luat cuvântul și care au intervenit, în, de fapt, pe tot acest uh, parcurs. În luna ianuarie vom discuta din nou toate aceste chestiuni uh, ridicate astăzi la fileu. Cred că Mm, trebuie să fim foarte conștienți de faptul că este vorba despre procedura de restructurare, de pre-restructurare de fapt. Deci de măsuri preventive până la urmă. Într-adevăr, nu trebuie să mergem prea departe pentru că s-ar putea până la urmă să ne dăm cu stângul în dreptul. Am o rugăminte pentru comisie, o întrebare de fapt în ceea ce privește drepturile lucrătorilor. Eu uh, știu cum stau lucrurile cu dreptul german, dar evident nu cunosc dreptul în materie în toate țările membre. Mm, din punctul meu de vedere, ar fi foarte util să avem o idee mai clară în ceea ce privește drepturile lucrătorilor în procedura clasică legată de insolvabilitate. Dacă s-ar putea, ar fi extrem de util. Mi-ar ușura foarte mult activitatea pe acest dosar. Oricum, dosar pe care voi continua să lucrez cu plăcere, iar președin, sub președinția bulgară a Consiliului, așa mă uit către domnul Radev, știu că are de gând să muncească din greu pe acest dosar. Poate vom reuși să îl încheiem sub președinția bulgară. Mă rog, poate chiar nu încheiat întru totul, dar s-ar, poate vom reuși să facem pași foarte mari înainte. Ar fi foarte bine. În orice caz, o, eu o să fac tot ce-mi stă în putință. În acest sens, voi continua să muncesc pe acest dosar și sper că rezultatele vor fi foarte bune. Mulțumim, mulțumesc, închidem acest punct și continuăm cu punctul 9. Schimb de opinii în ceea ce privește contractele pentru vânzarea de bunuri online și pe altă distanță. Doamna raportor are cuvântul. Mulțumesc. Pe 31 octombrie, Comisia a făcut o propunere modificată privind această propunere legislativă ceea ce a fost uh, nu neașteptat, ci din potrivă a fost de așteptat. S-a, s-a extins sfera de aplicare la toate vânzările, nu numai cele la, cele la distanță și pe internet. Deci e vorba de o teză din articolul 1 care are un impact și asupra titlului, fiindcă nu se mai vorbește doar despre vânzări la distanță, ci despre toate vânzările. Uh, ceea ce înseamnă o simplificare a acestei chestiuni și faptul că acum se pot armoniza regulile între vânzările online și offline, ceea ce e foarte bine pentru comercianți și pentru consumatori, dar ce se întâmplă acum de la... Um, dragi colegi, E prea multă rumoare în sală. Domnule președinte, puteți face ceva? Vă rog frumos, meu domnule președinte, vă rog frumos să vă discutați ce aveți de discutat uh, afară din sală. Doamnele de la intrare, din picioare, care nu mă ascultă, mă ascultă fiindcă stau de vorbă. Thank you okay, very much. It's more quiet now. So... Bun, acum e mai liniște, pot să continu. Când Comisia a făcut propunerea în iulie 2016, nu a stârnit uh, prea multe discuții și dezbatere în afara unor ședințe la Parlament și la Consiliu. Dar acum a venit momentul, un, acum există mai multă conștientizare a acestei chestiuni și în statele membre. Uh, se schimbă cu totul legislația consumatorilor, pentru consumatori europeni, deci trebuie să ne asigurăm că ținem cont de toate interesele existente și că ajungem la un acord, la un echilibru între dreptul și obligația asta și încercăm să facem. Consiliul a început deja, deci, să discute propunerea, au avut primul schimb de părere acum o săptămână și va mai avea loc o discuție uh, în decembrie. De ce ritmul este bun uh, față de Consiliu? Propunerea mea acum concret este dat fiindcă avem o nouă propunere modificată. Cred că e bine, din două motive, să, des, să avem încă un termen limită pentru amendamente și să mai poată depune amendamente. În primul rând, pentru că uh, Există articole și preambuluri care au fost schimbate, ceea ce normal justifică um, înaintarea de amendamente. Propun eu 11 decembrie, deci un termen foarte scurt, fiindcă ne-am mai tot ocupat de asta de ceva timp, dar, dar e justificat uh, acum uh, această schimbare. Și n-ar trebui să ne grăbim prea mult cu um, articolul 54, avizul jurii conform articolul 54, fiindcă termenul limită pentru remarcile de subsidiaritate este pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Deci am uh, putea respecta acest calendar uh, dacă am avea un termen scurt pentru depunerea amendamentelor pentru, a, amen, pentru articolele amendate și apoi vom avea uh, votul în comisie pe 25 ianuarie. Deci am avea uh, și termenul pentru două săptămâni, cele două săptămâni pentru subsidiaritate, deci uh, e normal să facem așa nu m-ar surprinde dacă ar fi și niște remarci legate de subsidiaritate, fiindcă despre ce vorbim aici? E vorba despre nivelul de armonizare a legislației, legislației pentru consumatori și, după cum știm, unele state membre au un nivel mai ridicat de protecție decât altele. Nu numai un stat membru sau două, ci mai multe chiar. Ceea ce ar ar respecta și procedura noastră, deci avizul se va vota la sfârșitul lui ianuarie și după aceea vom înainta amendamentele la Comisia IMCO, care va vota în februarie. Iar apoi vom ajunge la primăvară în plenară. Vă reamintesc că, uh, că acesta este un exercițiu paralel unei directive care este mai avansate. E vorba de directiva privind uh, vânzarea online de conținut digital, pe care o cunoașteți foarte bine, iar acolo avem neva negocieri, uh, suntem deja în faza negocierilor între Parlament și Consiliu și mă bucur că acum uh, am terminat activitatea privind conținutul digital, fiindcă acum ne putem concentra pe bunuri tangibile. Voiam, voiam să aliniem cât se poate propunerea dar acum putem să ne uităm și la la aspectele specifice a vânzărilor uh, online și offline a bunurilor tangibile. Mulțumesc, domnul Raniev. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră m-a rugat să vă citesc uh, intervenția sa. Ca raportor din umbră, vreau să felicit comisia. S-a făcut un pas înainte către o piață internă mai integrată în Uniunea Europeană. Sunt întru totul de acord cu adăugarea articolului 26, 21, care oferă garanții în ceea ce privește bunurile de consum și se armonizează, deci, vânzările online și offline. Și, astfel, nesiguranța juridică este redusă și, astfel, sperăm că vom garanta tranziția fără probleme pentru către uh, vânzările transfrontal, transfrontaliere. Aceste reguli armonizate garantează echilibru și echitate pentru toate companiile dacă dorim într-adevăr o piață unică care să funcționeze bine. Pentru consumatori, această directivă va garanta un nivel legal de protecție juridică la vânzările Uh, pe internet uh, și uh, online și offline. Este important să se consolideze încrederea consumatorilor pentru, cum, pentru vânzările online și drepturile lor trebuie să fie respectate. Astfel vom avea efecte pozitive asupra vânzărilor transfrontaliere. Dar Comisia Europeană nu prevede o garanție comercială în ceea ce privește uh, Uh, durata de viață de la articolul 15. Conform studiilor de impact prezentate în septembrie, această garanție ar putea să aibă efecte pozitive asupra întregii piețe interne. Aștept cu nerăbdare uh, colaborarea noastră cu uh, ceilalți raportori din umbră și cu raportorul pe marginea acestui dosar. Mulțumesc, domnule Regne. Mulțumesc. Da, vorbesc uh, în numele lui Evelyn Gebhardt. Grupul nostru a fost întotdeauna pentru extinderea sferei de aplicare. Nu trebuie să existe nicio diferență între online și offline. Din motive lesne de înțeles, nu trebuie să intru în amănunte, fiindcă s-a vorbit despre, despre acest lucru de mai multe ori. E vorba de diferențe între uh, între canalele de vânzare online și offline și nu se știe foarte bine unde începe unul, unde se oprește celălalt, iar uh, consumatorilor le, se creează nesiguranță. Noi am fost întotdeauna pentru uh, sfera, pentru extinderea sferii de aplicat. Iată de ce sprijinim condiții, uh, mă scuzați, modificările propuse de Comisia Europeană și uh, în ceea ce privește amendamentele acum, trebuie să se prelungească termenul cel puțin cu o săptămână. Ar trebui să se poată face acest lucru. Și um, aș vrea să vă spun că trebuie să verificăm cu mare atenție cum stau lucrurile cu directiva din 99, dacă nu se vor crea lacune în legislație în ceea ce privește mai ales și mai ales în ceea ce privește amendamentele dacă ar, ar trebui să fie declarate admisibile. Înțeleg că am ajuns la un nou nivel de democrație reprezentativă. Any other member wishes to take... Mai dorește cineva să ia cuvântul? Înainte de a da cuvântul doamnei Hautala, vreau să întreb comisia dacă are ceva de spus. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Ce vreau să fac eu în primul rând este să salut uh, progresul care s-a făcut privind um, pachetul privind contact, contractele digitale. Parlamentul, după cum ați spus, și-a adoptat de curând raportul privind această propunere și uh, dialogul tripartit a început, uh, lin și constructiv. Sperăm să înregistrăm progres. Uh. Așa cum a spus doamna Hautala, este foarte important că s-a registrat progres și în ceea ce privește directiva privind vânzarea de bunuri. Aceste două propuneri merg mână în mână, după cum bine știți, iar Parlamentul uh, le-a avut întotdeauna în vedere ca, împreună ca pachet, fiindcă chestiunile discutate aici sunt uh, legate. Iar uh, acum, uh, așa cum a spus doamna Hautala, Consiliul a început discuțiile și este dornic să găsească soluții. Este foarte important, deci, ca Parlamentul să-și continue activitatea și să adopte o poziție rapidă. Ce aș vrea să vă mai spun, fiindcă ați vorbit și noastră despre asta, este vorba despre faptul că experiența, mai ales în ceea ce privește contractele digitale, trebuie să se asigure că se găsește o soluție. Eu vreau să vă spun că Comisia dorește să asigure un nivel de protecție a consumatorilor în toate statele membre, iar în același timp dorește să le permită atât consumatorilor cât și uh, companiilor să uh, cumpere și să vândă în Uniunea Europeană. Și noi considerăm că aici se poate găsi o soluție echilibrată, flexibilă și um, dorim să discutăm, să vă stăm, vă la dispoziție pentru discuții uh, în momentul în care veți considera că sunt necesare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Hautala, înainte de a lua cuvântul, m-a informat secretariatul că s-ar putea extinde termenul pentru depunerea amendamentelor până la 15 decembrie. Dar traducerile ar fi disponibile abia în uh, săptămâna de la Strasburg, în ianuarie. Bine, ar trebui spus că acest nou termen pentru depunerea amendamentelor se referă doar la partea am, am modificată de comisie, nu se redeschide întreg dosarul. Voiam să fie limpede acest lucru. Aveți cuvântul acum. Da, aș vrea să avem timp, să avem un termen mai lung pentru depunerea amendamentelor. Dar uh, cred că vom avea probleme altfel, fiindcă trebuie să avem uh, timp pentru mm, negocierile compromisurilor și trebuie să facem lucrurile cum trebuie. Am deci oarecare îngrijorări, fiindcă uh, s-ar putea ca membrii apoi să, să să fie nemulțumiți de faptul că nu există traduceri și da, asta este o problemă, avem nevoie de traduceri. Deci mă întreb dacă nu, putea, nu puteam găsi o soluție. Fiindcă trebuie să votăm în ianuarie. Am uh, încercat din greu să amânăm uh, votul la IMCO și uh, suntem presați de timp. Doamna Regner a propus asta dacă Asta înseamnă și și problema, totuși, problema traducerilor înseamnă o mare schimbare. Deci propuneți să lăsăm lucrurile așa? Da. Deci 17 decembrie. Din motive practice, cred că e deja un compromis. Îmi pare rău că altfel suntem prea presați de timp mai vreți să faceți alte comentarii, un mai ceva despre conținut. Știți că Parlamentul uh, a făcut studii și valori de impact privind uh, garanția ciclului de viață și uh, din motive politice, conținutul digital, propunerea privind conținutul de digital nu include această garanție dar uh, eu aș vrea să găsim un compromis uh, bun pentru a introduce această idee în uh, propunerea privind bunurile tangibile, fiindcă s-a chestiunea durabilității bunurilor a fost atât de discutată și asta corespunde și chestiunilor legate de mediul înconjurător. That um, we can only solve the issue of durability of, of, uh, of products with this um... Da, e vorba despre bunurile afectate direct, dar măcar o parte am putea face. Mulțumesc. Ați mai vrea să adăugați ceva? Not concerning the... Foarte pe scurt, uh, nu în ceea ce privește conținutul, ci în ceea ce privește termenul limită. 11 decembrie va merge. Uh, o chestiune, e o chestiune importantă să avem ceva timp pentru a ne adapta, dar bineînțeles că înțeleg, înțeleg uh, ce spune colega mea. Secretariatul propune să ca, ca terenul să fie pe 11 decembrie, dar la ora 7 seara. Bun, atunci putem uh, încheia acest punct de zi și mergem mai departe cu punctul 10, schimb de păreri privind pluralismul și libertatea mass media în Uniunea Europeană, dau din nou cuvântul doamnei Hautala. Da, mulțumesc că e ziua mea norocoasă astăzi. Uh, da, Comisia Jurii a hotărât uh, să dea un aviz pentru un raport care va fi elaborat la jurii privind pluralismul și libertatea mass media în Uniunea Europeană. Iar uh, Barbara Spinelli este raportor la comisie și Comisia pentru Cultură a hotărât să dea un aviz ca o comisie asociată și domnul Malteze de la GUE este raportor. Acest subiect, uh, după părerea mea, trebuie um, uh, rediscutat la, din, la câțiva ani fiindcă e, lucrurile evoluează și e, acest subiect stă la baza democrației, statului de drept și e, drepturile, drepturilor omului. Pluralismul și libertatea mass media pot fi considerate piloni importanți ai libertății de exprimare și drepturilor fundamentale, iar dacă acești piloni sunt slabi, se slăbesc, atunci există riscul uh, încercării limitării libertății de exprimare. Avem niște exemple recente. Crima ziaristului de investigații Dafne Caruana Galiția, crima îngrozitoare și șocantă, ne-a reamintit că jurnalismul de investigație este amenințat, iar raportul Parlamentului privind protecția denunțătorilor era este un element important ce trebuie avut în vedere. Apoi, uh, am avut state membre unde se concentrează în mod îngrijorător uh, puterea mass mediei în uh, anumite mâini și acolo libertatea mass mediei este grav amenințată. Vreau să vă spun că țările care erau fruntașe în ceea ce privește libertatea mass media, conform rankingului Freedom House, suferă unele evoluții îngrijorătoare. În Finlanda, de pildă, a fost uh, foarte grav faptul că s-a, fiindcă de la nivel ministerial s-a încercat influențarea uh, serviciilor uh, de știri a um, postului uh, public și uneori există discuții în ceea ce privește nevoia de controle mai stricte a conținutului uh, uh, audiovizualului, ceea ce, bineînțeles, uh, nu ajută deloc libertății mass mediei. Da, sunt multe exemple că trebuie să facem ceva și eu am strâns niște prime idei. În primul rând, cred că este important să ne exprimăm îngrijorarea în ceea ce privește orice uh, măsuri uh, care ar putea să restricționeze uh, mass media direct sau indirect. Apoi um, am putea să facem referire la cazuri unde unde există impact negativ care nu este rezultatul direct al legislației, ci al mediului în care funcționează mass media. Când am început să mă ocup de acest subiect, am descoperit că chestiunea denunțătorilor și apărării denunțătorilor este, este foarte importantă, la fel și protecția surselor jurnalistice. Apoi, pentru că ne ocupăm de cazurile de imunitate, adesea ne ocupăm și de acuzațiile de defăimare. Asta poate fi o modalitate de a pune căluș uh, glasurilor critice, iar Parlamentul, în raportul său anterior privind libertatea mass media, a spus că statele membre, acolo unde defăimarea este o delict penal, ar trebui să, de, să elimine caracterul uh, penal uh, și trebuie să analizăm acest lucru, fiindcă suntem la distanță de uh, um, prevederile Consiliului Europei. Vreau să vorbesc și despre interesele diverse și promovarea intereselor diverselor grupuri în mass media, cum ne putem asigura că se face auzit glasul minorităților, indiferent că vorbim despre minorități lingvistice, sexuale, politice și așa mai departe. Iar apoi concentrarea mass mediei. Da, aici să analizăm doar, să nu analizăm doar mass media tradițională, ci mass media socială și alte forme de mass media. Se pune și problema um, publicității și reclamelor și aici trebuie analizat acest, această chestiune în contextul pluralismului mass media și libertății mass media. Vreau să vă întreb dacă dorește cineva să ridice subiecte noi. Bineînțeles, va fi un, un aviz foarte scurt de o pagină, nu mai mult, ceea ce nu înseamnă că nu putem să înaintăm amendamente. Sper că va fi totuși un document cuprinzător. Vă mulțumesc. Mr. Marin Pintu. Domnule Maria Le, uh, Le Pinto. Da, acest subiect este un subiect foarte important la ora actuală. Am avut niște dezbateri în grup uh, și în ceea ce privește știrile false și uh, în ceea ce privește democrațiile și statul de drept. Uh, iar libertatea presei ca orice altă libertate, poate fi uh, folosită excesiv, poate fi folosită în mod abuziv sau uh, uh, să nu-și atingă potențialul. Important este ca mai întâi să se garanteze libertatea jurnaliștilor. Libertatea jurnaliștilor de a produce materiale în, în mod independent, în mod obiectiv, materiale care sunt interesante pentru comunitate, fiindcă astfel comunitatea, cetățenii, își uh, creează conștiință civică, colectivă și uh, acest duce la progres social și ajută să facă alegeri politice care, uh, care sunt necesare în mod periodic. Există mai multe aspecte în ceea ce privește libertatea. Mai întâi libertatea externă, jurnaliștii și împotriva unor alte puteri, cum ar fi puterea politică, economică, religioasă. Mă rog, mai multe puteri eh, care apar într-o societate. Iar eh, tendința este să fie favorabil. Vor ca, eh, ca știrile să le fie favorabile, să prezinte interesele lor. Iar rolul jurnaliștilor este să fie independenți și să nu se lase condiționați de aceste interese. Apoi, să mai pune și problema independenței Eh, libertății interne a jurnaliștilor, adică libertatea eh, împotri, eh, față de ierarhia ziarului sau proprietarilor mass media, care uneori condiționează exercitarea liberă a activității jurnalistice de, de interesele companiei, care nu prea coincid cu interesele mass mediei. Deci trebuie să se creeze mecanisme juridice care să nu, fi, să nu pună sub semnul întrebării libertatea de informare și să garanteze eficiența acestei libertăți. Iar dintre astea avem garantarea și garanțiile suplimentare pentru jurnaliști care nu sunt privilegii personale sau drepturi profesionale, sunt garanții ale cetățenilor, sunt garanția societății că acești jurnaliști vor da informații în mod liber și independent. Este limpede că uh, există niște aspecte etice și deontologice în toate activitățile și trebuie să se creeze mecanisme pentru a găsi merele putrede. Jurnaliștii care se vând pur și simplu, care vând informațiile, care uh, Uh, care prezintă diverse informații sub de știre, care fac propagandă partidnică și așa mai departe. Mă rog, toate astea pentru bani. Și în ceea ce privește știrile false și uh, înmulțirea lor, uh, mai ales pe internet, uh, trebuie să să avem, în, să avem grijă cu tendințele liberticide pentru că acest fenomen nu este nou. Cum eu am, uh, am avut experiența asta întotdeauna și am fost uh, jurnalist și întotdeauna am avut, uh, am trăit cu știrile false. Mi-amintesc că în Portugalia, înainte de, de Revoluția din 25 aprilie, ce se spune la știri? Că Nelson Mandela era un terorist Uh, periculos închis uh, pe viață. Asta era propaganda sovietică, știm ce înseamnă propaganda sovietică în Europa și agenții politici cum tra- transformau uh, minciuna în adevăr și adevărul în, menci- în minciună. Cu toții știm uh, despre ce e vorba. Noi am trăit toată viața cu uh, știrile false, cu publicitatea falsă. Asta se întâmplă zi de zi. Uh, zi de zi uh, suntem, ni se cere să cumpărăm una sau alta Asta e realitatea. Și haideți că uh, acum, uh, plecând de la această realitate și mai ales în ceea ce este utilizarea uh, internetului, să nu se încerce să se limiteze și restricționeze libertatea jurnaliștilor. Cea mai bună soluție pentru minciună e adevărul. Iar adevărul în, în jurnalism este posibil numai dacă există jurnaliști independenți care au garantat locul de muncă și care să nu fie la uh, cheremul uh, patronilor, care, pe care nu interesează libertatea de presă. Apoi, în ceea ce privește obiectivitatea sau lipsa acesteia, acesteia. E drept că lipsa obiectivității înseamnă că ni se prezintă doar o parte a adevărului. Uh, Brecht spunea că mașina de scris, mașina de, că camera de filmat uh, minte mai bine decât uh, mașina de scris. Adesea, dacă ne uităm uh, doar într-o anumită parte, dacă ne focalizăm pe o anumită parte, creăm o idee eronată a realității. Deci cred că acest, uh, acest raport, uh, acest aviz este foarte important și trebuie să bine să se combată știrile false și instituționalizarea minciunii, dar să fim atenți să nu periclităm uh, libertății, trebuie să se consolideze prerogativele profesionale ale jurnaliștilor pentru a le garanta cetățenilor uh, informare corectă, obiectivă și independentă. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Regner. Vă mulțumesc, doamna Regner. Vă mulțumesc. Subiectul este foarte important. dar nu avem decât o pagină la dispoziție, așa că avizul trebuie să fie foarte bine țintit, la obiect. Vreau să sprijin foarte mult ce a făcut Heidi, protecția denunțătorilor și partea de calomnie sunt chestiuni um, pe care trebuie să ne axăm, dar aș mai menționa încă un lucru. Condițiile de lucru ale ziariștilor. cei care se luptă pentru libertatea de presă, pentru că am văzut că situația se îngreunează din ce în ce mai mult. E din ce în ce mai greu să faci o investigație meticuloasă. Și aici și concentrarea media devine o problemă. Dacă ai, nu știu, un proprietar care vrea să examineze sau nu vrea să examineze anumite realități, ziariștii nu mai au timp să-și desfășoare așa cum trebuie investigația. Și practic scriu ceea ce scriu toți ceilalți. Apar probleme, aici pentru că toată lumea merge în aceeași direcție. Deci um, aș dori să se menționeze condițiile de lucru. Și dacă am înțeles bine, asta spunea și domnul Mourinho, că trebuie să facem diferența între știrile, ve- știrile false, fake news, și celelalte fake news sunt puse în mod uh, intenționat uh, um, pe internet, pe când um, mai sunt și raportări uh, inexacte E vorba deci de scopul în care sunt folosite. Unele sunt folosite în scopul de a orienta o dezbatere politică într-o anumită direcție. Vă mulțumesc, domnule Le Breton. Vă mulțumesc, domnule președinte. Libertatea presei este fundamentală. Trebuie să o protejăm. În ultima vreme, în democrație s-au găsit mai multe mijloace. Protecția denunțătorilor, care se asociază, bineînțeles, cu protejarea ziariștilor și protecția surselor um, jurnalistice. Sunt amândouă esențiale. Atunci când un stat nu poate să asigure această protecție, ne putem pune probleme. Și în cazul Franței, statul meu, putem vedea că s-au făcut progrese însemnate în aceste domenii. Însă, pe lângă acest lucru, sunt probleme foarte mari care se pun s a menționat deja unele, concentrarea presei în mâinile unor puteri financiare uh, mari și private, pentru că asta periclitează diversitatea media. În Franța au fost câteva scandaluri în ultima vreme pentru că au fost uh, uh mogul financiar care um, uh, dețin um, um, organizații de presă au făcut presiune asupra ziariștilor să nu scrie anumite articole sau să le rescrie. Uh, Reporter Sans Frontier a indicat faptul că Franța tot cade în um, clasamentul uh, care se referă la libertatea media, deci asta indică că există într-adevăr o problemă. Încă un lucru, încă un fenomen pe care l-am observat în Franța, nu știu dacă la fel stau lucrurile și în alte state, e problema uh, conformismului. Um, um, Parlamentul a votat niște legi care um, iau poziție față de, pozi- de istoria Franței, a lumii și care impun niște adevăruri oficiale. Și dacă unul are nenorocul să se îndepărteze de aceste adevăruri, Uh, riscă să fie urmărit penal. Avem un exemplu chiar în cazul unei persoane care um, făcuse o investigație care nu corespundea, din contră, contrazicea adevărul uh, oficial. Până la urmă, situația s-a soluționat în acel caz, dar ne dă de gândit. Încă un lucru care ne arată cât de periculos poate să fie, mai există o altă lege memorială în Franța care uh, a menționa aspecte pozitive ale colonizării și se spunea că și la școală trebuie să se predea acest lucru. Bineînțeles că s-a creat un scandal și până la urmă s-a retras propunerea, însă sunt aspecte la care merită să ne gândim. Aș dori să închei intervenția spunând că și noi trebuie să fim atenți, pentru că atunci când votăm um, Um, texte care reprimă uh, discursul care uh, incită la um, ură, trebuie să fim foarte prudenți pentru că este foarte ambigu acest concept și până la urmă trebuie să ne referim la Curtea Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului care a luat um, uh, decizii în acest sens și trebuie să facem o distinție între lucrurile care preocupă, care șochează. Pe de-o parte este mm, să condamn lucruri care se pot verifica, cum ar fi incitarea la uh, Um, terorism, pe de altă parte avem incitarea la ură, e o chestiune care este foarte subiectivă și mai ales în contextul acesta al conformismului de stat, uh, derapajele pot fi foarte ușoare. Iar pe partea de fake news, cred că da, trebuie să uh, să combatem acest fenomen prin libertatea de exprimare, nu prin incriminări și mai mari. Cred că, de fapt, în felul acesta am contravenit scopului nostru. Domnul Zviefca, pe scurt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat dezbaterea, am ascultat pe colegii mei și în timp ce îi ascultam, mă gândeam ce aș putea să-i spun eu, doamnei raportoare Hautala, astfel încât să includă și ideile mele în avizul său. Dar mi-am dat seama că nu se poate. Dacă avizul trebuie să fie atât de mic și avem de-a face cu un subiect atât de amplu, avem, ori, avem două soluții. Ori îl tratăm în mod simbolic aproape, ori încercăm să dăm o altă funcție. S-ar putea ca avizul nostru să fie doar așa, cu caracter decorativ, în raportul mai amplu al Comisiei de Fond Libe. Dar subiectul acesta, după cum spunea și dumneavoastră, este esențial. Și cred că, într-adevăr, putem să vorbim despre diversitatea media în Europa. Sigur, pot să existe îndoieli cu privire la amploarea acesteia în anumite state europene, însă există diversitate. Aceasta este conservată. Însă, această diversitate uh, implică mm, aspecte care pot avea aspecte negative asupra funcționării mm, presei, mai ales uh, cele publice. Sigur, fiecare stat uh, partid politic sau o mișcare uh, socială să beneficieze, nu știu, de site-ul său, uh, de internet, uh, newsletter și așa mai departe, dar acest lucru să se știe, să fie explicitat, să se știe că nu știu care ziar, nu știu care site reflectă pur și simplu um, ideile mișcării cu tare sau partidului cu tare și încearcă să prezinte uh, lucrurile într-o anumită lumină, în conformitate cu ideile grupului respectiv. Dar acum trebuie să ne gândim dacă medi, dacă media care ar trebui să fie la baza um, știrilor cele mai obiective sunt controlate complet de către guverne. Ați menționat situații în care miniștri, prim-miniștri au încercat să influențeze um, natura unei informații. Dacă media publice până la urmă ajung să fie deținute, nu știu, de un singur partid politic care se află la putere, lucrurile devin foarte ambigue. Și cred că trebuie să fim foarte atenți la acest lucru în avizul nostru, pentru că este o tendință de neacceptat. Încă un lucru pe care vreau să vi-l spun. Libertatea de exprimare. De multă vreme v-am tot spus că am lucrat uh, 20 de ani ca ziarist și am tot uh, ascultat dezbateri cu privire la libertatea de exprimare. Mereu la dezbaterea asta se ajunge la o îndoială, la o problemă că libertatea de exprimare are o limită care este reprezentată de răspunderea pentru ceea ce spunem. Nu sunt uh, um, 100% de acord cu cele spuse de domnul Le Breton. N-ar trebui să spunem că discursul acesta uh, de incitare la ură n-ar trebui să fie delimitat în legislație, pentru că e un termen care este ambigu, așa spunea dumnealui. Dacă cineva incită la ură față de străini, față de persoane care au o altă culoare a pielii sau care uh, aparțin unei alte religii, ce să facem? Să acceptăm pur și simplu astfel de atitudine? Nu e de condamnat? Eu nu sunt de acord cu o astfel de opinie. Răspunderea pentru ceea ce se spune implică și uh, o parte penală. Și aici eu, în calitate de ziarist, nu am niciun fel de îndoială în, a, în acest sens. Dacă vrem să oferim ziariștilor condiții bune de a lucra liber, într-adevăr, e un lucru foarte bun. Vă rog să vă, um, um să vă opriți. Da, închei acum. Ultima idee. Deci este greu să asigur libertatea de muncă a ziariștilor. De ce? Pentru că aceștia de obicei au influențe, ori din partea directorilor, ori din partea um, unei categorii de, de public. Și în condițiile acestea e foarte greu să vorbești de o libertate totală, însă există o obligație a ziariștilor și anume să verifice fiecare informație pe care o prezintă. Vă mulțumesc foarte mult! Am și eu două um, observații pe scurt. În primul rând, Partea de securitate. Minciunile au devenit uh, o armă oficială a Kremlinului, a propagandei uh, Kremlinului, dar și a doctrinei militare, care se bazează pe minciuni. Trebuie să înțelegem și acest lucru. Trebuie să existe uh, răspundere, să nu se vorbească doar despre libertatea presei, ci și despre responsabilitatea acesteia. Apoi, domnul Marinu Pintu a spus un lucru legat de uh, Uniunea Sovietică. Ce am înțeles eu? Că e fake news faptul că uh, Uniunea Europeană a avut agenții în Europa cred că a fost o problemă de interpretare pentru că unul dintre agenții trimiși în Germania conducea Confederația Rusă. Sper că lucrurile sunt clare. Continuăm uh, după amiază, că nu mai avem interpretare. Domnule președinte, eu voiam să vă spun că uh, pe vremea URSS-ului, Europa era inundată de știri false. Deci noi știm, ar trebui să știm cum să facem față acestui fenomen a știrilor false. Că este un fenomen natural al libertății presei. Yeah.